Bien, si vous voulez bien cesser les conversations individuelles. Vă rog frumos să nu mai discutați între dumneavoastră sau poate să continuați discuția pe coridor. Vă mulțumesc. Deschidem a doua ședință de lucru și, cum am spus ieri, în momentul adoptării ordinii de zi, o să cer uh, doamnei raportor uh, pentru facilitatea microfinanțare doamna Kinga Götz să ne spună care este starea actuală a negocierilor de în trialog, în trilog informal pe baza pozițiilor noastre și ale Consiliului. Aveți cuvântul, doamna raportor. Nu avem microfon. Ah, now it works. Thank you. Uh, uh, thank you very much. Um, Astăzi o să avem întâlnire cu reper și o să știm mai multe. O să știm dacă Consiliul dorește să își schimbe poziția față de ce a declarat ultima dată se discută despre o sumă foarte mică din partea Consiliului. Există și un pericol ca pentru anumite state membre uh, programul să nu fie perceput ca suficient de important. Nu sunt suficienți banii provenind de la programul Progress și s-ar putea deci acest, ca acest program să fie cumva subminat de poziția Consiliului, dar încercăm să facem ceva în grup la Parlament. Deci dacă noi ne punem de acord la Parlament pentru 25 de milioane pe 2010, ceea ce pare să fie acceptabil și un bun punct de plecare, deci dacă noi ne punem de acord asupra acestei sume la noi, aici în Parlament, e bine, atunci s-ar putea să dedicăm o parte din această sumă pentru progres. Există mai multe păreri aici, emanând de la diverse grupuri, dar aceasta este situația. Se pare că progres se va dezvolta destul de mult în următorii ani. Va ajunge la peste 100 de milioane de euro, așa cum a votat Parlamentul. Dar cheltuielile nu urmează aceeași curbă ascendentă ca și uh, banii alocați. s-ar putea să se adauge 40 de milioane până în 2013 dacă vin acești bani de la progres, 40 de milioane, nu se va întâmpla nimic grav cu progres. Este cea, puțin ceea ce ne spune pro, pardon, Consiliul uh, și la ultimul trilog ei ne-au spus că ei ar putea să accepte să se ia din progres uh, nu 100, ci 150 de milioane din progres, din programul progres. Dar să vedem ce spune și Coreperul astăzi, ce decizie ia și deci avem, am avea acești 40 de milioane care să vină de la progres, cam toți atâți, atâția din alte surse. Dar ne-am pus de acord că nivelul de plecare trebuie să fie 100 de milioane, mai puțin de 100 de milioane, are sens să discutăm. Deci, uh, sunt mai multe mm, puncte de vedere legate de modul în care putem să uh, luăm o parte din banii de la progres sau nu. Dacă avem 40 milioane de la uh, progres plus 10 milioane bani proaspeți pe 2010, atunci ne așteptăm plus 65 de milioane din alte surse, ne așteptăm ca Consiliul să accepte această situație mai echilibrată. Oricum vom ști mai multe până la sfârșitul zilei când va avea loc coreperul. Trebuie să vedem și ce zic cei de la buget. Dar cu siguranță trebuie să avem o imagine de ansamblu pe cei patru ani uh, și abia apoi să demarăm programul știind foarte clar care ne sunt resursele pe următorii patru ani. Mulțumesc. Nu știu cine dorește să intervină. Vă mulțumesc că ne-ați făcut uh, o imagine. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, foarte pe scurt aș adăuga ceva și anume că nu cred că vor avea loc uh, mari uh, negocieri. E vorba de ceva politic, strategic, până la urmă. Este un program foarte, foarte important. Și aș spune că nu trebuie să sacrificăm cu niciun preț această facilitate de microfinanțare, orice s-ar întâmpla. E bine, putem eventual să facem un compromis privind sumele, dar trebuie să salvăm uh, conceptul și programul. Este o prioritate pentru noi. Vă mulțumesc. Domnul Thomason. Thomas Händel. Ich nur... Aș dori doar să spun că nu s-a convenit uh, la nivelul uh, raportorilor din umbră în legătură cu sumele. Trebuie văzut întâi ce atitudine va adopta Comisia și ce sume se vor investi în acest program. Ceea ce a prezentat aici doamna raportor sunt doar niște rezultate ale Comisiei de negociere și Trebuie văzut cum va fi finanțat întregul program. Abia după aceea putem să vedem dacă se ajunge la o soluție de compromis. În orice caz, în principiu, cel puțin două grupuri politice din acest Parlament nu sunt de acord cu, acest, uh, cu finanțarea acestui program. Uh, Mulțumesc, domnule uh, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că modul în care s-au petrecut lucrurile mi se pare cel puțin ciudat. Eu sunt de acord că um, facilitatea de microfinanțare merită să fie salvată, însă sunt mulți membri ai acestei camere parlamentare care nu sunt gata să uh, accepte că trecem printr-o perioadă aparte și nu trebuie să ne așteptăm să plouă cu bani și să apară bugete suplimentare. Comisia a făcut o propunere foarte echilibrată, spunând că, da, dacă această facilitate este atât de importantă, se pot ă, accesa bani din alte programe și colegii din comisie spun, aoleu, nu, nu vrem să, să fie uh, ă, adusă atingere altor surse bugetare, altor programe trebuie să facem ceva. Dacă ni s-a părut că această idee este absolut strălucită, mă refer la microfinanțare, ar trebui să fim de acord că banii pot să vină și în alte surse. Nu cred că e bine să aruncăm pe bani, uh, pe, pardon, pe geam banii contribuabililor fără să ne gândim. Așa că propunerea comisiei mi se pare absolut bună și dacă dorim ca facilitatea să continue, trebuie să acceptăm realitatea și să nu dezbatem inutil. Nu știu dacă mai sunt alte cereri de intervenție. Nu. Aș adăuga și eu ceva, o observație proprie, că atunci când lucrurile merg prost, trebuie să știm să revenim în cursă E nevoie de investiții, investiții strategice cu efect multiplicator de care e nevoie în aceste timpuri de criză și cred că majoritatea colegilor consideră că um, această facilitate de microfinanțare este un astfel de proiect util cu precădere în vreme de criză. Nu e vorba de o minoritate aici în comisie. Parlamentul a susținut această poziție de multă, multă vreme, comisia a preluat poziția noastră. Uh, tocmai pentru că ne aflăm într-o situație de criză, dar o să revenim la rezultatele acestei negocieri după următorul trilog care va avea loc marțea viitoare. Următorul punct informativ uh, se va desfășura la nivelul coordonatorilor în orice caz, informația va fi transmisă și prin alte mijloace, inclusiv prin e-mail, dar eh, dacă dorim ca acest program să devină realitate, va trebui să îl votăm în plenara din decembrie și cei care își vor asuma răspunderea de a împiedica un astfel de proiect vor trebui într-adevăr să își asume răspunderea. Doamne raportor, nu știu dacă doriți să interveniți, să trageți concluziile. Mulțumesc. Nu în acest moment. Nu. Pentru moment, nu. Am alte informații de împărtășit. Mulțumesc. Iată ce vrem să discutăm. E, și acum vă propun Să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Invitatul nostru nu este aici și vom aștepta să sosească.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

Dragi colegi, vă rog să vă întoarceți la locurile dumneavoastră pentru că a sosit uh, invitata noastră. Bun. Acum uh, ajungem la punctul 8 al ordinei de zi și îi dau cuvântul domnului Bonin de la Centrul de Cercetare Economică Europeană care este uh, autorul uh, unui studiu pe care predecesorii mei de aici, de la Comisia Ocupare, uh, doriseră, doriseră să fie realizat acele legături între ocupare, inovație, educație și formare. Acest studiu a fost realizat în colaborare cu Institutul Austriac de Cercetări Economice. Domnul Bonin, aveți cuvântul pentru prezentarea rezultatelor acestui studiu și apoi colegii, bineînțeles, pot să vă pună întrebări suplimentare. Aveți cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. O să vorbesc limba engleză. O să vă fac o scurtă prezentare a acestui studiu este succintă, 10-15 minute, după care sper uh, să putem începe o discuție înflăcărată. Mai întâi să vă, vreau să vă prezint contextul și obiectivele acestui studiu, um, contextul con- conceptual, uh, acest triunghi inovație, uh, capital uman, ocupare, după aceea vor fi evaluate politicile Uniunii Europene și, la sfârșit, uh, concluziile. Contextul și obiectivele, după cum știți, reprezintă um, educația, inovația și ocuparea. Tot, tot, toți acești piloni sunt foarte importanți în agenda de la Lisabona, după cum bine știți, dar în egală măsură aceste valori merg mână în mână la nivel macroeconomic, astfel încât uh, există um, interacțiune între aceste, uh, între acești vectori și există interacțiune și între politicile Uniunii Europene care se referă la aceste principii și iată aici întrebarea, întrebările centrale ale acestui studii. Uh, cum uh, sunt urmărite aceste politici și, uh, și cum interacționează ele la nivel european? Iar dacă interacționează, putem să spunem că aceste, politi- aceste politici sunt consecvente? Dați fiind că ne ocupăm aici cu aceste variabile care interacționează, nu este foarte ușor să se evolueze, evalueze politicile individuale, pentru că tot timpul ne ocupăm de grupuri de politici și iată care este abordarea acestui studiu, care, uh, ne, uh, care ne întreabă dacă baza conceptuală și empirică a acestor politici este corectă și ce putem spune despre interacțiunea dintre ele. Iată, deci, aceasta este abordarea studiului, iar acum haideți să ne îndreptăm către conținut. Este vorba despre triunghiul despre care v-am vorbit, inovație, capital uman și ocupare. Avem aici trei tipuri de întrebări pe care trebuie să găsim răspuns. În primul rând, relația între inovație și schimbarea în domeniul ocupării. Întrebarea este dacă inovația duce la crearea de slujbe mai bune și mai multe. În al doilea rând, uh, e vorba de calificările pentru inovație. Sunt necesare anumite calificări în procesul de inovație. Și a treia parte se referă la actualizarea calificărilor și fricțiunilor de pe uh, piața muncii. Este vorba de o nepotrivire câteodată între uh, cerințe de piața muncii și calificări. Haideți să începem cu prima întrebare. Este vorba despre inovație și schimbarea cu privire la ocupare. Aici avem uh, dimensiunea calitativă și cantitativă. În primul rând, acest studiu dorește să arate că inovația duce la crearea de locuri de muncă. Nu este foarte ușor să, să obțină aceste efecte empirice, dar avem foarte multe dovezi care merg în această direcție. Nu vreau să, să le trec în revistă aici, dar vreau să subliniez trei mecanisme pentru care inovația duce la crearea de locuri de muncă. În primul rând, are uh, un uh, impact uh, asupra prețurilor, pentru că noua tehnologie duce la scăderea prețurilor, care, ceea ce creează uh, cerere, deci se creează și noi locuri de muncă. În al doilea rând, uh, firmele inovatoare obțin profituri de pe urma acestui proces de inovare și generează uh, fonduri care sunt folosite pentru care sunt folosite în investiții, ceea ce creează iarăși locuri de muncă. Al treilea element, uh, lucrătorii au și ei uh, de câștigat uh, de pe urma acestor profite generate de firmele inovatoare, ceea ce sporește consumul și care, bineînțeles, la rândul său generează locuri de muncă. Iar în al patrulea rând, chiar dacă există șomaj um, asociat inovației, um, atunci tehn- um, șomajul tehnologic poate să pună presiune asupra salariilor și astfel să genereze locuri de muncă. Mai există o dimensiune care pare să, să sugereze că există un efect um, pozitiv și există schimbări structurale în ceea ce privește ocuparea iar uh, noi dorim să arătăm aici că schimbarea tehnică se este influențată de calificări și iată avem aici o, niște statistici, e vorba de previziuni pentru viitor în ceea ce privește cererea, calificări, cererea de calificări. Și dacă ne uităm aici uh, la cererea crescândă care este generată de, de schimbările tehnice, um, cu roșu acolo ni se arată că procesul tehnic favorizează cererea de calificări înalte. Mai puțin uh, pentru uh, calificările medii și uh, impactul este negativ asupra persoanelor necalificate. Deci, iată, lucrătorii necalificați ar putea fi afectați negativ de schimbarea tehnică. Iată, aici avem o, încă o dimensiune care are legătură cu schimbarea tehnică. Este vorba că are loc o schimbare de la mm, lucru uh, manual de rutină către, mm, um, către sarcini nemanuale, non-manuale și uh, care ies în afara rutinei. Iată aici activitatea persoanelor este prezentată în acest, uh, în acest grafic și um, Schimbările se manifestă și la nivelul sistemului de învățământ, fiindcă învățământul trebuie să genereze calificări mai înalte și nu numai, pentru că aici există și nevoia de a, a permite lucrătorilor să efectueze sarcini diferite. Iată aici uh, consecințele în ceea ce privește ocuparea. Analizăm acum o altă dimensiune, este vorba de calificările necesare în cadrul procesului de inovare. În primul rând, avem nevoie de inventatori, mai ales uh, dacă este vorba despre frontiera tehnologică, avem nevoie de specialiști care sunt la baza procesului inovator, care creează uh, acest fenomen, iar statisticile pe care le avem aici, vedeți aici o anume limită care se impune inovării. Firmele arată că lipsa de uh, lucrători calificați reprezintă motivul principal pentru care nu inovează deloc sau nu inovează atât cât ar dori. Deci asta este nevoie de integrarea politicilor pentru învățământ în strategia de inovație. Mai departe, chiar dacă există această nevoie de inventatori, nu înseamnă că aceștia trebuie să fie doar specialiști experți în domeniul tehnic sau trebuie să fie oameni de știință, fiindcă procesul inovator are mai multe dimensiuni și există, bineînțeles, o dimensiune tehnologică a acestuia, dar mai există și alte tipuri de inovație, cum ar fi uh, procesuală și așa mai departe, sau uh, sau răspândirea inovației în economie care necesită alte, de, multe alte deprinderi. Nu este vorba doar de ingineri, de oameni de știință, mai există și mai, mai nevoie de capacități de gestiune, de, de conducere, de comunicare și așa mai departe, astfel încât um, deprinderile de care este nevoie pentru inovație reprezintă un evantai foarte larg, mult mai larg decât uh, pur și simplu um, Uh, furnizarea de oameni de știință, de experți în domeniul tehnic. Este un proces pe două niveluri aici, nu este vorba doar de producerea inovației care necesită persoane competente și calificate, dar și răspândirea inovației necesită în egală măsură persoane calificate. Avem uh, nevoie, deci, de persoane uh, cu studii superioare, uh, în, uh, în același timp există îngrijorarea că s-ar putea să existe o proastă îmbinare între capacități și cerere uh, pe piața muncii. Acest tabel ne arată avem uh, două dimensiuni ale acestei proaste îmbinări necorespunzătoare. Pe de o parte, se, ni se arată că persoanele nu consideră că deprinderile lor sunt folosite în slujba pe care o dețin. Dacă lucrurile stau așa, atunci ar putea ca ei să fie supracalificați. Uh, uitați-vă la coloana din, uh, din stânga. 60% din uh, europeni spun că 54% spune vorbitorul susțin că sunt uh, supracalificați. Mai există și o altă dimensiune și anume dacă slujba uh, cere um, calificările și competențele de care, de care dispun persoanele și aici se pare că există un uh, fenomen de supracalificare și aici avem de-a face cu 60% din populație. Deci acest ar putea fi vorba de, de o persoană care are studii superioare în biologie, dar care este directorul unei companii care nu are nicio legătură cu domeniul său, s-ar putea să... Fie, deci, în acest caz, e vorba de persoane calificate, cu studii superioare, dar nu își folosesc capacitățile, competențele în, în domeniul lor de lucru. Doar 21% din persoane uh, desfășoară activitate care corespunde cu, cu competențele și cu calificările lor inițiale. Întrebarea este uh, ce înseamnă acest fenomen ne arată că um, această nepotrivire este un fenomen general care nu ține doar, doar de alegeri greșite în ceea ce privește învățământul, dar și alocarea greșită a competențelor pe piața muncii. Se spune că sunt două dimensiuni, pe de o parte faptul că această nepotrivire reprezintă un fenomen general și nu, uh, nu trebuie să luptăm neapărat împotriva lor, s-ar putea să fie pur și simplu un fragment al pieței muncii în care uh, persoanele au nevoie de un anumit timp pentru a-și găsi locul pe piața muncii și au nevoie de uh, a încerca mai multe slujbe, dar pe de altă parte s-ar putea să fie semnalul unei probleme de realocare, de alocare a resurselor în economie, care trebuie să fie care trebuie să fie rezolvată prin politici de ocupare. Iată deci contextul teoretic. Acum, dacă îmi permiteți să fac câteva concluzii sau câteva aplicații ale acestui context în ceea ce privește uh, evaluarea politicilor Uniunii Europene, în ceea ce privește consecvența obiectivelor la nivel european. Aici avem trei concluzii. În primul rând, educația, obiectivele de educație superioară sunt consecvente cu obiectivele de ocupare și de inovație fiindcă uh, studiile superioare sunt uh, o condiție necesară pentru um, astfel de, de slujbe și, bineînțeles, aici, în acest fel se creează locuri de muncă prin inovație. Obiectivele de inovație sunt consecvente cu um, obiectivele de ocupare, acest lucru l-am mai spus înainte, inovația până la urmă creează locuri de muncă și, în al treilea rând, obiectivele în ceea ce privește ocuparea ridicat, gradul ridicat de ocupare sunt consecvente cu obiectivele de învățământ. Chiar dacă există oarecare, oarecare nepotrivire, acest fenomen nu este general, nu, mă scuzați, nu este în creștere, fiindcă chiar dacă în economie există un număr ridicat de persoane cu studii superioare. Nu a crescut numărul de, um, de persoane nepotrivite la locul de muncă, de supra, persoane supracalificate, pentru că există o creștere a cererii de uh, persoane cu, cu studii superioare. Iată acum câteva exemple și evaluarea ale unor politici uh, specifice. Avem acum inițiativa New Skills for New Jobs. Uh, așa cum am spus, Nepotrivirea competențelor ar trebui să reprezinte o îngrijorare, bineînțeles, pentru că se manifestă pe piețele muncii din Europa, iar această inițiativă are, bineînțeles, um, um, se referă la o problemă specifică, dar această nepotrivire nu se referă neapărat la faptul că se oferă competențe nepotrivite. Are legătură um, cu capacitatea de alocare insuficientă pe piața muncii. Este vorba de faptul că nu există un, un flux suficient de angajați de, între, uh, de la o funcție la alta pentru a se asigura potrivirea de competențe. În al doilea rând, în acest uh, triunghi de, despre care v-am vorbit, este faptul că această inițiativă sublinează prea mult uh, Uh, beneficiile obținute din anticiparea nevoilor de pe piața muncii. Și asta pentru uh, și este destul de nesigur să să uh, putem prevedea că schimbările tehnice și schimbările structurale ale inovației, astfel încât este foarte greu să avem politici de anticipație uh, baza, temelia nu este destul de puternică pentru um, a avea politici de inovație și de învățământ concrete în acest sens. În al doilea rând, o inițiativă europeană îl reprezintă Fondul Social European, FSE. Aici avem uh, două, doar două idei, pentru că acest program este unul foarte uh, vast, dar pentru noi este important faptul că uh, în primul rând, aceste politici pot uh, reprezenta uh, un remediu în cazul în care inovația are consecințe structurale nedorite, pentru că um, favorizează uh, angajații cu studii superioare, superioare astfel încât avem nevoie de o politică de ocupare compensatoare după ce ne dăm seama care sunt efectele și rezultatele inovației. Uh, Bineînțeles, putem uh, face față consecințelor inovației, dar nu putem să le, să le preîntâmpinăm pentru a lua măsuri preventive. În al doilea rând, uh, acest fond poate sprijini uh, calificările pentru inovație, deci poate, poate sprijini procesul de inovație oferind calificările necesare pentru aplicarea și răspândirea inovației la nivelul economiei. Următorul de pozitiv. Alte exemple de la statele membre. Aici este vorba despre nevoia de a avea o politică de inovație și educație integrată pentru a avea calificările necesare și inovatorii de care avem nevoie, trebuie să, să generăm acest proces de inovație astfel încât o politică pentru inovație uh, este necesară dacă dorim, de exemplu, să uh, stimulăm niște sectoare uh, care au potențial de, gener- de a genera inovație. În acest caz, e nevoie de, de anumite calificări pentru a promova acest proces. Un exemplu îl reprezintă strategia coordonată de a uh, de Educație și Cercetare în Finlanda, unde uh, dezvoltarea instituțiilor de studii superioare care se bazează pe, um, pe, pe politici de inovație prestabilite. În uh, al doilea rând, uh, alt exemplu, avem nevoie de politici de învățământ și educare integrate, care um, aici este vorba de stabilitatea ocupării Nepotrivirea competențelor s-ar putea să fie generată de o proastă alocare a resurselor pe piața muncii, dar în același rând poate fi vorba și de siguranța locului de muncă. Și asta pentru că siguranța locului de muncă promovează uh, procese de, mm, de formare profesională la locul de muncă. Uh, dacă este clar că relațiile de muncă vor, vor dura mult timp, atunci, exist, atunci se generează nevoia de formare profesională și în multe țări, ca în Germania, se vede foarte clar că anume, anumite instituții se asigură că uh, relațiile de muncă sunt stabile, avem o, o forță de muncă mult mai specializată și un nivel mult mai mare al studiilor la locul de muncă, iar uh, acest exemplu de bune practici este luat din Germania, este vorba de o, o, un sistem de indemnizații pe termen scurt, ceea ce permite uh, lucrătorilor ca în situații de criză, cum ar fi criza cu care ne confruntăm, să își mențină locul de muncă și primesc indemnizații uh, din partea statului firmele primesc indemnizații din partea statului, statului pentru a-și menține, pentru a nu disponibiliza angajații, astfel încât se pot uh, păstra angajați cu studii superioare, deci cu competențe ridicate. Iată deci uh, cum uh, reușim în Germania să avem o forță de muncă înalt calificată și um, o relație de muncă și o situație stabilă la nivelul ocupării. În concluzie, în primul rând, actualizarea competențelor generale reprezintă o strategie principală pentru a atinge obiectivele de la agenda de la Lisabona, pentru a crea slujbe mai multe și mai bune, pentru a genera coeziune socială în egală măsură, dacă uh, reușim să facem acest lucru pe toate nivelurile, la toate nivelurile. În al doilea rând, competențe specializate sunt necesare pentru inovație, fiindcă aici ne aflăm la punctul de plecare uh, a uh, acestui ciclu de creștere. Uh, inovația cre- duce la creșterea productivității și, în al doilea rând, răspândirea inovației în toate nivelurile economiei creează locuri de muncă. Aici avem ca exemplu um, um, informatica, de exemplu, avem nevoie de inovație pentru a crea, uh, pentru a uh, fabrica computere, dar apoi computerele creează la, la rândul lor locuri de muncă. Deci, iată, un aspect foarte important când vorbim despre inovație. În acest uh, ciclu, răspândirea inovației necesită competențe suplimentare. Este clar că uh, aici nu este vorba doar de mm, competențele specializate pentru inovație, mai avem și noi avem nevoie de alte competențe mai generale pentru răspândirea uh, și adaptarea noii tehnologii. În al patrulea rând, trebuie să avem la dispoziție instrumente de ocupare pentru a contracara efectele negative ale tehnologiei. S-ar putea ca unele persoane să aibă de suferit din cauza scăderii salariilor sau din cauza riscului șomajului, astfel încât avem nevoie de instrumente ale politicii de ocupare pentru redresarea acestor probleme Eh, este greu să avem eh, politici de învățământ care să anticipe situația de pe piața muncii, pentru că este foarte greu să anticipăm care vor fi consecințele structurale ale inovației, astfel încât eh, mai relevant pentru noi reprezintă faptul că politicile de ocupare trebuie să aibă ca scop adaptarea forței de muncă la, la schimbările survenite, astfel încât um, ar trebui ca politicile de învățământ să permită persoanelor să fie mai flexibile în ceea ce privește deținerea de competențe, fiindcă procesul inovator, bineînțeles, este unul foarte dinamic, care uh, care uh, necesită capacitate de adaptare din partea forței de muncă uh, pentru ca uh, angajații să se poată muta de la, un, un func- de la o slujbă la alta uh, aceasta ar fi o strategie mult mai bună decât să avem, să elaborăm politici de educație care, care să aibă ca scop anticiparea clară a unor deprinderi de care va fi nevoie, să zicem, peste 10 ani. O să mă opresc aici, iată ce am avut de spus despre acest studiu și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dau acum uh, cuvântul colegilor și vreau să vă spun că această prezentare pe care uh, ați la care ați asistat uh, o veți primi uh, și înscris. Domnul Faber. Děkuji za slovo. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc invitatului pentru prezentarea făcută, deși trebuie să spun că eu uh, sunt puțin sceptic, chiar foarte sceptic. Concluziile de față arată că toate aceste lucruri vor duce la îndeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona cu locuri de muncă mai bune și mai multe. Însă situația nu stă așa. Există poate de lucru de fapt, există mai puțin de lucru și locurile de muncă sunt de mai proastă calitate. Aceasta este situația. Așa că aș sugera autoritorilor acestui studii să meargă în zonele industriale din țările nou intrate în Uniunea Europeană și să vadă pe teren ce înseamnă mână de lucru prost calificată sau puțin calificată. Nimeni nu se interesează de acești muncitori uh, necalificați. În al doilea rând, s-a vorbit despre inovație și noi tehnologii și am văzut că de multe ori e vorba până la urmă de uh, concedieri și de pierderea de loc de muncă. Și uh, acest lucru este mai cu seamă valabil pentru IMM-urile furniz- care furnizează servicii. E vorba de munci. Cred că inovația merge pentru muncitorii calificați, dar în general cred că aceste concluzii prezentate nu sunt realiste. Mulțumesc, doamna Moran. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că un studiu de această factură dă de gândit și cred că avem uh, avem la ce să ne gândim, la ce să reflectăm și la ce limite uh, sunt menționate aici. Aș atrage atenția asupra celor care ies de pe băncile școlii fără niciun fel de calificare. E vorba de un capital uman potențial al cărei educație inițială nu a reușit să le aducă calificări care să le permite să intre pe piața muncii. Sistemul pe care îl descrieți eh, dumneavoastră și care este interesant pentru persoane adaptabile, formate și care sunt deja pe piața muncii, nu ține cont de cei care nu sunt pe piața muncii, care nu sunt integrați social. Pentru că pur și simplu nu au aceste calificări despre care s-a vorbit aici. Iată deci o primă cale de reflexie și Uh, întrebări uh, substanțiale care până în alta nu au primit răspuns. În al doilea rând, ați spus că, da, suntem într-un proces absolut dinamic. Demonstrați prin acest studiu necesitatea investițiilor de către întreprinderi în ce numim capitalul uman sau resursele umane, în persoane, în echipele care aduc plus valoare uh, firmelor. În primul rând, acest lucru se face prin validarea experiențelor, prin echivalarea experiențelor. Am vorbit mult despre acest lucru, însă în practică ea nu are loc așa cum trebuie și ar trebui ca persoanele să fie și mai mult încurajate să se dez dezvolte în cadrul întreprinderilor și apoi întreprinderile, firmele trebuie să investească într-adevăr în formarea personalului. Și vorba de cursuri de formare care uh, să aibă loc chiar în sânul întreprinderii, dar și în exterior. În sfârșit, doamnă președinte, aș dori să fim foarte atenți la următorul aspect. E vorba de nevoia de formare în vederea mobilității, atât în uh, formarea inițială cât și în cea continuă, pentru că uh, e vorba de dobândirea capacității de adaptare a acestei mobilități Uh, pe plan național, dar și la inter- în internațional, iată tot atâtea provocări care trebuie să fie luate în calcul. Uh, toată lumea e de acord cu aceste lucruri, însă ce pârghii avem la dispoziție pentru ca, într-adevăr, să avem tineri mai uh, mobili, mai bine formați, mai adaptabili în sânul firmelor și, bineînțeles, cum să facem ca aceștia să intre într-adevăr pe piața muncii. Mulțumesc, domnule Bona. V-aș propune să răspundeți la primele două întrebări și apoi vom continua. Okay, I will, I will... Da, o, o să încerc să răspund. Aș începe cu a doua întrebare. E un lucru important aici putem de subliniat. E vorba de ce se întâmplă cu capitalul uman în sânul firmelor, pentru că e vorba de formare profesională la locul de muncă. Există anumite uh, uh, pârghii care pot fi acționate pentru a încuraja firmele să facă formare la locul de muncă și nu orice fel de formare. Însă, nu e vorba numai de deprinderi și competențe generale, e vorba de uh, competențe specifice care de multe ori nu sunt oferite în sânul firmelor, adică nu sunt programe de formare adaptate în acest sens. Tocmai sistemul de învățământ trebuie să vină cu programe în acest sens, pentru că firmele nu le mai uh, organizează uh, din, tocmai din cauza uh, inovațiilor care au avut loc. E vorba deci diferența între aceste deprinderi generale și cele mai specifice. În al doilea rând, uh, uh, e vorba de organizarea pieței muncii. Este clar că e vorba de o anumită protecție a angajaților pentru că de multe ori angajații nu au suficientă uh, protecție având în vedere mobilitatea și dinamismul pieței muncii. Există uh, astăzi uh, un, uh, un flux uh, poate mult prea rapid de, de, de, de angajări și concedieri. Nu există continuitate suficientă Trebuie să-i protejăm pe angajați nu numai atunci când părăsesc un loc de muncă sau ies de pe piața muncii, ci chiar și la locul de muncă, pentru că există această volatilitate permanentă și vedem acest lucru uh, în contextul de față al crizei. Um, uh, cred că uh, de multe ori firmele preferă să concedieze decât să păstreze angajații în ciuda faptului că pierd capital uman. Am avut exemplul german Uh, unde până la urmă unele firme au conștientizat tocmai faptul că e mai bine să păstreze angajații, este mai puțin costisitor pe termen lung să-i păstreze decât să îi concedieze. În sfârșit, s-a pus întrebarea legată de formarea inițială care ar putea să introducă conceptul de mobilitate pentru cei care vor intra pe piața muncii. Consider că experiențe legate de mobilitate, experiențe chiar precoce, ne-au învățat multe. Am văzut că uh, chiar în, uh, în timpul uh, formării inițiale sau în faza de ucenicie, de, de stagiar, angajații beneficiază foarte mult de aceste experiențe de, de mobilitate. Deci, mi se pare că e vorba de o idee foarte bună, aceea de a crește mobilitatea. În legătură cu prima întrebare, Întreb, întrebarea era dacă nu cumva aceste noi tehnologii nu au uh, consecințe nefaste până la urmă. Tocmai în prezentarea mea am încercat să prezint o imagine generală Am spus că, în general, inovația și schimbarea tehnologică creează locuri de muncă, dar partea proastă, sau în fine, una dintre consecințe este că duc la schimbări structurale. Și ce înseamnă acest lucru? E bine, o anumiți angajați își vor pierde locul de muncă, uh, cei care vor avea anumite competențe vor avea multe șanse decât ceilalți și așa mai departe. Deci consecințe naturale care nu pot fi uh, evitate. Aceasta nu înseamnă că trebuie să ne oprim cu inovația. Întrebarea este ce putem să facem pentru a uh, uh, răspunde acestor provocări. În primul rând, politicile de ocupare trebuie să, să se ocupe de aceste consecințe nedorite anumite regiuni, șomajul este uh, în creștere tocmai din cauza acestui șoc tehnologic. Și uh, trebuie luate măsuri compensatorii în aceste regiuni. Dar de multe ori aceste politici vin după ce șocul a avut loc. Este foarte greu să pui la punct politici care să fie atât de generale și care să aibă într-adevăr un caracter preventiv și ca niciun fel de consecințe, nedorite să nu aibă loc când vine vorba de aceste șocuri tehnologice. Deci, lucrurile se întâmplă după ce șocul tehnologic a avut loc, trebuie să se facă uh, recalificări, uh, reorientări profesionale și așa mai departe. Cred că asta este viața. Așa merg lucrurile, nu înseamnă că trebuie să ne oprim din drum și să nu mai inovăm deloc sau să, să credem că putem să, exist, să existe, poate să existe inovație fără schimbări structurale. Uh, schimbările structurale vor avea loc în urma inovației și tocmai politicile de ocupare trebuie să facă ceva pentru a uh, îndulci această situație. Mulțumesc, domnul Thomas Mann și apoi doamna Schröter. Euh, Aș uh, dori să mă refer la inovație, pentru că întreprinderile, într-adevăr, trebuie să fie capabile să facă inovații, trebuie să asigure climatul necesar, trebuie să se ajungă la inovația propriu-zisă și în același timp să fie și pusă în aplicare inovația respectivă. Eu vin din sectorul uh, industrial și vreau să vă spun că să fac uh, propuneri din partea personalului, bineînțeles că există și unele stimulente. Aceasta este prima etapă cu care începem și de fiecare dată trebuie să vedem care sunt uh, posibilitățile de punere în aplicare a uh, respectivei propuneri. De multe ori am constatat că sunt idei, sunt propuneri care pot fi și puse în aplicare atunci când în interiorul întreprinderii există posibilitatea de a asigura formarea personalului, atunci lucrurile sunt în ordine, chiar și în perioadă de criză. Pe termen lung, trebuie însă să uh, avem grijă ca angaja, ca personalul care este format și uh, perfecționat în interiorul întreprinderii să ajungă la șanse mai bune. În orice caz, uma, capitalul uman este o, o idee foarte importantă chiar și în perioada de criză. O altă chestiune se referă la următoarele aspecte. Cei care au o pregătire foarte bună, la ei putem să vedem că, de pildă, posibilitatea de a lucra într-o întreprindere este una foarte scurtă. Deci, va trebui să asigurăm pentru acești oameni o, o pregătire mult mai bună pentru ca să existe și uh, garanția că ei vor putea lucra într-un post o perioadă mai îndelungată cu cât uh, distanța dintre calificați și necalificați este mai mare, cu atât mai responsabili suntem și trebuie să întreprindem ceva. Nu putem să stăm uh, pasivi. Există, sigur, fonduri europene pe care le-ați menționat, iar uh, în orice caz va trebui să și schimbăm uh, cota celor care uh, renunță la perfecționare uh, în uh, meseria pe care și-au ales-o. Trebuie să creăm automotivație la cei care se pregătesc. Trebuie să-i motivăm în plus, trebuie să-i promovăm în plus și cred că uh, strategia de la Lisabona nu trebuie lăsată uh, pierdută din vedere, pentru că aici se pune accent pe uh, calificarea înaltă. Uh, nu putem să admitem că oamenii să se piardă pur și simplu pe drum. Și în acest context, context comisia noastră are sarcini importante. Merci, Madame Elisabeth Schröter. Doamna Elisabeth Schröter. Mulțumesc. Și eu aș dori să mă refer la unele lucruri care au fost deja menționate. În expunerea ținută s-a ridicat întrebarea cine plătește în cele din urmă pentru calificarea care este în curs și cum se plătește de fapt tocmai în asemenea perioade de criză. Asta se referă poate și la chestiunea deja menționată, pentru cine de fapt este ea, cine profită de ea, pentru că nu a fost suficient de clar în expunerea ținută, pentru că eu cred că cel puțin așa am înțeles că doar personalul de vârf este cel care este păstrat, cu o pregătire de vârf, care este și bine plătit, iar cei care au condiții mai proaste, spunem cei care nu uh, depănesc aceleași condiții ca prima categorie. Uh, pentru ei pur și simplu există situații, o situație proastă, se pierd pur și simplu pe drum. De aceea vă întreb, aceasta este o strategie care face Europa competitivă? Oare nu cumva în perioada de criză va trebui să ajungem la o înțelegere cu lucrătorii, adică între lucrători și uh, angajatori, astfel încât să fie posibilă perfecționarea lucrătorilor. Ideea transformării industrie, societății industriale într-o societate de durată, o durată într-o societate cu eh, industrială de durată îndelungată, asta trebuie să ne determine să adoptăm o altă strategie în perioada de criză. Dacă avem un instrument politic pentru a determina întreprinderile să uh, suporte, să desfășoare cel puțin în calitate de coautorat, să spunem, formarea, pregătirea, specializarea, perfecționarea uh, angajaților, atunci lucrurile stau foarte bine. Sau dacă nu, să apelăm la fonduri europene. Mulțumesc! Monsieur Bonin, si vous voulez bien répondre ces deux questions. Domnule Bonin, Bonin, dacă doriți să răspundeți, vă rog. Um, mulțumesc. În ceea ce privește observațiile domnului Thomas Mann, într-adevăr, am subliniat uh, rolul uh, firmelor, bineînțeles, și ambele întrebări merg în această direcție. Uh, este vorba de rolul actorilor de pe piață și nu rolul politicilor. Uh, este foarte greu uh, ca politicile de inovație să sprijine acest lucru, fiindcă nu avem cum să știm uh, care sunt elementele ce au nevoie de sprijin la nivelul firmelor. Astfel, uh, politicile de inovație au ca rol depășirea unor constrângeri și uh, au ca rol încercarea unor, uh, unor strategii mai riscante. Este greu să obții funcțion- uh, fonduri pentru strategii mai riscante, unde riscul eșecului este foarte ridicat. Și este greu la, nivel, uh, la nivelul uh, indivizilor să obții asigurări uh, pentru preîntâmpinarea acestor riscuri. astfel încât uh, furnizarea resurselor financiare și a capitalului uman care au un potențial mai mare de a genera inotivitate, astfel încât promovarea creativității este foarte importantă la toate nivelurile. Nu este vorba doar de persoane uh, cu studii superioare, poate să fie vorba și de lucrători uh, obișnuiți care au uh, idei ieșite din comun. Iar uh, cadrul uh, stabilit de politicile de inovație și de educație sunt importante, dar inovația trebuie să, să izvorască de la firme. În ceea ce privește supracalificarea, poate că, că nu m-am exprimat cum trebuie, supracalificarea în ceea ce mă privește nu, e, nu este atât de relevantă și de importantă cum ar putea părea. Poate că nu m-am exprimat eu cum trebuie. Și asta pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, se, s-a dovedit că supracalificarea este un fenomen general, permanent, care nu a crescut în timp, este procentual uh, la același nivel ca acum 20 de ani. Dacă întreb oamenii dacă Uh, au găsit slujba potrivită vor spune că nu. Și este un uh, pas normal în, uh, într-o carieră. Este greu să găsești slujba potrivită pentru tine. Ai nevoie de mai multe încercări. În, în egală măsură este foarte important, fiindcă fiecare uh, slujbă îți aduce noi calificări care nu sunt calificări formale, dar care ajută. Deci, atât este foarte important acest fenomen ca o, și este important să reținem această dimensiune trecătoare a lui. Mai există și o dimensiune sistematică și aici politicile de ocupare joacă un rol și anume este vorba uh, despre situații în care nu se alucă cum trebuie resursele umane pe piața muncii. Astfel încât dacă avem un nivel foarte mare de, uh, de legislație protecționistă pe piața muncii, astfel încât nu uh, se pot accesa ușor slujbele, atunci avem o problemă. Și dacă uh, dacă ne uităm la relația între instituții care, care previn uh, realocarea și uh, situația la nivelul statelor uh, membre, există într-adevăr o corelare. Um, deci supracalificarea are un rol, dar are și un rol pozitiv. În ceea ce privește al doilea vorbitor, în ceea ce privește și întrebarea, cine, cine scoate bani de buzunar pentru aceste calificări? E bine, în primul rând, Aici avem uh, uh, două, două surse. În primul rând, agentul care beneficiază de pe urma formării dar trebuie să plătească. Bineînțeles, există și, uh, și un profit privat adus de investițiile pentru inovație. Deci și persoanele și lucrătorii trebuie să fie stimulați să investească în această formare pentru inovație aceste investiții pot fi, se pot confrunta cu foarte multe piedici. În primul rând, instituțiile sociale, de pildă. Dacă ne gândim la lucrătorii necalificați, întrebarea care se pune este ce stimulente au ei să urmeze, să facă studii superioare. Dacă rata șomajului este crescută în rândul lucrătorilor necalificați și nivelul de protecție socială este foarte uh, Uh, ridicat, atunci trebuie să ne ocupăm de această problemă. Deci, cum spuneam, un uh, mediu prietenos al ocupării forței de muncă, chiar și pentru persoanele necalificate, este foarte important pentru că acest lucru va crea stimulente pentru investiții private în, uh, în educație. Dar asta nu e totul. În majoritatea țărilor pe care le-am analizat, există anumite carențe în sistemul de învățământ care care uh, afectează negativ persoanele. De exemplu, uh, studiile părinților uh, sunt un indicator foarte bun în ceea ce privește mm, nivelul de studii al, copil, al copilului, copiilor. Și vedem că adesea sunt probleme la nivelul sistemului de învățământ și aici trebuie operate schimbări când ne confruntăm cu această situație. În al treilea rând, am vorbit despre persoane, acum vorbim despre companii. Și aici dumneavoastră sunteți îngrijorată că companiile nu oferă destulă formare, dar nu trebuie să, să cerem orice fel de formare, pentru că s-ar putea ca uh, am putea să spunem pur și simplu uh, că um, învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să fie finanțată în, din afara companiilor. Asta ar fi prea mult, pentru că firmele uh, sunt stimulate să ofere formare profesională și nu numai pentru persoanele cu studii sub, superioare, ci și Uh, pentru angajați în general, pentru că doresc uh, angajați competenți. Există mai multe uh, sisteme în acest sens. Îmi place aici comparația între SUA și Germania, fiindcă în SUA avem un echilibru între angajații necalificați și calificați, iar uh, în Germania uh, avem contribuții foarte ridicate din, partea angajaților și uh, um, aici avem și această strategie hire and fire, angajează și concediază. Deci acest flexi, securitatea este un element important pentru a aduce mai multe investiții din partea firmelor în ceea ce privește calificările. Dar acest lucru nu ar trebui să, să fie impus companiilor. Este vorba de oferirea de fonduri pentru investiția în um, formarea, într-o, într-o formare generală. Pentru că dacă avem formare care nu este relevantă firmelor, nu are sens. Uh, și dacă ne gândim la eficiența educației, aceasta nu este o cale bună de urmat. Dacă dorim să, dacă dorim să, să sprijinim aceste profituri private sau formarea generală relevantă la locul de muncă, atunci ar trebui să țintim persoanele, angajații și să ne asigurăm că oferim, le oferim lor uh, um, posibilitatea de a beneficia de uh, formare uh, care să fie valabilă la nivel general, astfel încât uh, avem nevoie de politici de învățământ și investiții la nivelul uh, educației și formării profesionale. Mulțumesc, domnul Coferati și după aceea domnul Faber. Domnul Coferati. Grazie, președinte. Il lavoro che c'è stato... Mulțumesc, doamna președinte. Studiul realizat este foarte interesant și, bineînțeles, că suscită o serie de întrebări. Și, în acest sens, aș dori să știu care este opinia autorilor uh, pe mai multe subiecte. În primul rând, uh, egalitatea de acces. Orice sistem care este inovator, prin natura sa, va crea o serie de probleme legate de accesul oamenilor pe piața muncii. Cum se face acest acces, această intrare pe piața muncii și care, dacă există egalitate de șanse aici. Este clar că nu dorim să se declanșeze un fenomen negativ prin care oamenii uh, sunt forțați cumva să emigreze, să-și caute de muncă în altă parte. Avem nevoie de mai multe oportunități, mai multă egalitate de șanse. Oamenii trebuie să aibă competențe, calificări înalte, dar și egale este foarte greu să echilibrezi această situație între inovație și egalitatea de șanse când vine vorba de dobândirea de cunoștințe. Sunt mm, probleme cu, de natură ideologică, politică, socială. Și tot așa soluțiile sunt de aceeași natură și pot să contrabalanceze aceste probleme. În al doilea rând, aș mai face un comentariu sau aș pune o întrebare legată de relațiile de muncă. Cu cât mai puțin se petrece timp la locul de muncă, adică cu cât un contract este mai uh, scurt, cu atât uh, cunoștințele privind postul și firma respectivă sunt mai reduse. Cred că firmele care privilegiază contractele pe, pe termen scurt uh, își fac un deserviciu pe termen lung pentru că ele uh, risipesc un capital uman foarte prețios. Dacă există relații de muncă mai durabile, uh, Chiar și aici s-ar putea să existe probleme pentru că firmele trebuie să se adapteze evoluțiilor și trebuie să se adapteze în interiorul organizației lor. Bineînțeles, acest lucru depinde de la sector la sector. Dar, nu știu ce credeți dumneavoastră, dar cred că aici e nevoia de, în primul rând, o educație foarte bună, educație inițială și apoi investiții foarte bine ținstite în formarea la locul de muncă Uh, și firmele să fie încurajate, ele însele să se transforme, să se schimbe și să uh, uh, favorizeze acumularea de cunoștințe. În general, se considera înainte că la locul de muncă exista un proces de acumulare gradată, treptată de cunoștințe și experiențe. Asta era o definiție clasică dar vedem ce se întâmplă astăzi. Statele membre, uh, unele dintre ele chiar uh, reduc salariile și chiar încurajează pensionarea anticipată și tocmai experiența acumulată la un moment dat este pierdută prin aceste scheme de pensionare anticipată. E foarte greu să găsim un echilibru. Pe de o parte, dorim uh, salvgardarea cunoștințelor, cunoașterii și experienței acumulate. Pe de altă parte, vedem că oamenii din industriile care suferă uh, pierd și bani. Până la urmă, mulțumesc, domnul Richard Faber. Încă o dată, nu sunt deloc convins de ce am auzit din partea invitatului nostru. Aș face deci câteva observații. În primul rând, sunt de acord că modelul american este imposibil de aplicat la noi. Acest uh, angajează și concediază uh, ce a, du- a dus la o situație aparte în Statele Unite. Conform Biroului Internațional al Muncii, uh, tocmai această mentalitate a dus la declanșarea crizei Ă, de ce o întreprindere ar trebui să investească până la urmă în formarea propriilor angajați? Dacă după câțiva ani angajatul respectiv va pleca în altă parte, s-a întâmplat acest lucru la Bochum, dar și în Irlanda, firmele nu mai sunt atașate, legate de regiunea în care activează, așa cum se întâmpla în trecut. De, se, în trecut se întâmpla ca la o firmă precum Ford să lucreze părinți, dar apoi copiii, uh, deci în aceeași firmă, în aceeași întreprindere. Știm foarte bine ce a făcut uh, Ford în 1929, ce experiment social a făcut el și cum s-a perpetuat această tradiție mai apoi. Colegul de dinainte a vorbit despre acele contracte pe durată determinată, dar și de profesiunile liberale, sau așa zis liberale. Iată tot atâtea profiluri care există astăzi pe piața muncii și atunci când s-a revizuit strategia la Lisabona, statele scandinave și-au exprimat uh, propria lor uh, poziție. Colegul finlandez nu este aici, dar uh, aș dori să-i aduc un omagiu atunci când piețele s-au prăbușit, bine, uh, mă refer la ce s-a întâmplat după căderea Imperiului Sovietic. Finlanda s-a confruntat cu probleme foarte mari, am fost uh, ca și sindicalist uh, în vizită în Finlanda de trei ori în anii 90, 80-90 și știu foarte bine cum a evoluat această țară. Această țară are taxe foarte mari, nicio reformă neoliberală, redistribuirea venitelor este foarte mare și statul plătește pentru toată educația. Iată modelul finlandez și ceea ce ni se prezintă astăzi aici este mai mult praf în ochi nu rezolvă problemele și este o adevărată distrugere a modelului social european și acest lucru ar trebui să ne să, să tragă un semnal de alarmă. Este momentul ca uh, marile firme, întreprinderi și uh, centrele lor de formare să uh, să funcționeze. De ce nu fac ei acest lucru? Pentru că s-au delocalizat, au plecat în altă parte, în alte țări. Uitați-vă la ce se întâmplă cu cei care optează pentru offshoring. Am cumpărat aici la Bruxelles uh, pantofi de marca Clarks. Foarte bună marcă. Și mă uit acasă și văd pe etichetă că scrie Made in Vietnam. Iată, așa se întâmplă cu toate mărfurile. Trebuie să reacționăm pentru că dacă nu avem persoane foarte calificate care stau la șomaj. Vă mulțumesc. Domnul Bona. Um, so first... Da. În primul rând, aș reacționa la întrebarea primului uh, vorbator. Cred că ați uh, ridicat trei observații. În primul rând, intrarea tinerilor pe piața muncii, specifice, problemele lor specifice, apoi uh, Um, contractele pe, ter- pe termen uh, determinat și apoi uh, persoanele care sunt uh, independente, liberale și, în sfârșit, pensionarea anticipată. E bine, lucrurile acestea sunt legate unele de celelalte pentru că este adevărat că de multe ori achiziționarea de noi competențe nu este favorizată. În primul rând, în ce privește tinerii. Și aici se leagă și de problema contractelor determinate. De multe ori avem o adevărată diviziune, prepastie între cei care sunt pe piața muncii și cei care nu reușesc să intre. În țările din Sud avem o mare protecție socială, ceea ce împiedică mai ales tinerii să intre pe piața muncii. Spania este un exemplu în acest sens. Avem aici un șomaj foarte mare al tinerilor, pur și simplu pentru că piața muncii este foarte divizată între insider și outsider, cei care au intrat și cei care stau la ușă. Și consecințele sunt nefaste asupra tinerilor și, în general, asupra dobândirii de noi competențe. Este un cerc vicios Uh, și care nu ajută nici uh, formarea pe tot parcursul vieții. De fapt, e vorba de acel ciclu al educației care, dacă începe prost, se continuă tot așa în mod negativ. Deci e nevoie de scheme, programe care să faciliteze intrarea tinerilor pe piața muncii. În primul rând, nu trebuie să-i discriminăm pe tineri uh, față de angajații mai vârstnici cu mai multă experiență să nu-i tratăm mai prost. Apoi, formarea acestor tineri nu este suficient de bună ca să răspundă nevoilor angajatorilor. Așa că ar trebui să fie încurajate mai mult stagiile de ucenicie și formare înainte de intrarea propriu-zisă pe piața muncii. Apoi, Ați vorbit despre piața muncii care are oarecare rigiditate. Uh, și aici uh, este vorba de atitudinea firmelor care, dacă consideră că sunt prea uh, mult uh, limitate de contractele pe termen lung sau indeterminat, ele uh, vor opta pentru contracte pe termen scurt. Deci, e nevoie de mai multă formare la locul de muncă dar ne trebuie și politici care să ducă la mai multă flexibilitate fără să se recurgă la contracte pe termen determinat. În sfârșit, pensionarea anticipată. Nu cred că ar fi așa o problemă. Uh, trebuie să încurajăm oamenii să investească în propriul, propria lor uh, ocupare, să fie motivați s-a dovedit că multe activități de formare uh, se opresc uh, foarte uh, timpuriu pe, pe parcursul vieții profesionale. Deci trebuie motivați angajații să se intereseze de propriul lor viitor profesional, dar bineînțeles trebuie încurajate și firmele să investească mai mult în aceste persoane cu experiențe. Deci, orice ar fi, nu trebuie să se încurajeze pensionarea anticipată pentru că se pierde capital prețios, capital uman. <clears throat> Uh, uh, cred că ați avea o imagine puțin simplificată dacă ați spune că, da, că, că o, protecție, o protecție mai bună ar duce la Um, o mai bună intrare a tinerilor pe piața muncii. S-a dovedit în anumite țări că nu este adevărat. Adică dacă oamenii se pasionează mai devreme, tinerii nu intră sau intră din pe piața muncii și așa mai departe. Este o viziune puțin mecanică. Apoi, vreau să vă spun că eu nu justific aici o piață a muncii liberală, neoclasică, uh, din vedere al doctrinei economice. Uh, nu știu dacă modelul Ford este ideal. Ați vorbit însă și despre modelul finlandez, pe care și noi l-am evocat în studiul nostru. Este o referință importantă. Poveste de succes a Finlandei și principala concluzie este că o forță de muncă bine calificată permite progrese în domeniul inovației. Ei au reușit acest lucru foarte bine și au trecut cu brio printr-o criză economică gravă, tocmai pentru că au avut forță de muncă bine calificată. Dar au avut și un sistem de flexibilitate forță de muncă bine calificată, dar și flexibilă, pentru că tocmai angajații mai bine calificați sunt prin definiție mai flexibili, mai mobili, sunt mai protejați de șocuri. Ehm, ei au avut parte de training, deci de mai multe oportunități. Deci, iată, o soluție care a funcționat. Și tocmai că domândirea de noi cunoștințe și actualizarea lor este favorizată de acest uh, nivel, această, acest concept de flexicuritate. E nevoie de o anumită securitate, siguranță la locul de muncă, dar nu 100% protecție. Este foarte greu să ajungem la un echilibru perfect. Dacă avem prea multă securitate pe piața muncii, se reduc uh, stimulentele ehm, eh, și posibilitățile. Dacă este prea multă flexibilitate, și aici intervin probleme, pentru că ehm, nu se mai încurajează învățarea pe tot parcursul vieții, formarea la locul de muncă. Iată de ce această flexicuritate, așa cum am văzut-o în țările scandinave, reușește să împace cele două tendințe. În aceeași măsură, o, un bun dinamism, flexibilitate în alocarea locurilor de muncă și un nivel uh, bun de educație, fără să sacrifice coeziunea socială. Uh, egalitatea este o realitate în Finlanda nu numai din cauza sistemului de redistribuție a veniturilor, ci și pentru că au un sistem foarte bun de educație. Avem țări unde acest sistem, în, sistemul nu este deloc egalitar și se perpetuează în permanență diferențele între cei care câștigă foarte puțin și veniturile mult mai mari. Deci educația la toate nivelurile trebuie să fie uh, regândită. nu trebuie neapărat să avem un tehnician foarte bine calificat uh, și așa mai departe. În aceeași măsură, trebuie să-i protejăm cât mai mult și pe cei mai puțin calificați, calificați care și la rândul, la rândul lor să fie încurajați să se califice, să dobândească o calificare și așa mai departe. Deci să fie uh, prinși în programe de uh, calificare și aici să uh, intervină, să se adapteze la schimbările de pe piața muncii. Într-adevăr, e vorba de o de, dinamism inclusiv al inovației care necesită flexibilitate, pentru că trebuie să putem uh, să răspundem și condițiilor nedorite ale acestor evoluții. Mulțumesc, am ajuns la sfârșitul acestui schimb de uh, păreri. Am trei întrebări uh, și vă rog să îmi răspundeți așa, telegrafic. Prin acest studiu ați abordat principalele mize ale formării, educației și la modă astăzi se vorbește, astăzi este la modă subiectul educației. S-a vorbit aici de educație ca și prioritate. Mulți vorbesc astăzi despre educație sau formare și piața muncii. Uh, dar când vine vorba de formare profesională, lucrurile sunt mai puțin clare. Știm foarte bine că statele membre au experiențe foarte diferite în acest sens. Bănuiesc că ați făcut un studiu comparativ. Când ne gândim la Europa, ne gândim la anumite standarde. Care este pentru dumneavoastră un bun exemplu, un model de urmat în ce privește formarea permanentă, pregătirea profesională permanentă, pentru că uh, avem nevoie de îmbunătățiri în acest domeniu. În al doilea rând, la scară europeană există o serie de mecanisme de însoțire a restructurărilor care au dat roade, dar s-a vorbit mai cu seamă de domeniul siderurgiei dar poate și de un, un model mai puțin demn de urmat în construcțiile navale. Deci restructurări uh, uh, importante, industriale, inclusiv în domeniul uh, auto. Așa că, cum puteți să aplicați uh, sugestiile din studiul dumneavoastră cazului concret al industriei constructoare de automobile? Pentru că există o serie de lucrători care se apropie de vârsta pensiei și uh, care se găsesc în situații dificile din cauza faptului că sectorul traversează o criză. Așa, în sfârșit, cum puteți să combinați uh, rezultatele dumneavoastră, concluziile cu acea securizare a parcursului profesional. Adică uh, Uh, e vorba de uh, acele drepturi la formare profesională care să nu fie pierdute în, în momentul în care angajatul pleacă din întreprindere, să poate să păstreze aceste, aceste lucruri dobândite. Cum integrați acest lucru? Vă mulțumesc. Um, o să încerc să fiu succint. Un uh, exemplu bun de sistem de formare profesională, o să mă repet aici, dându-vă exemplu Finlande, care uh, este foarte bine integrat uh, la toate nivelurile de educație și care ajunge la rezultate bune din, în ceea ce privește conținutul. Aici nu este vorba doar de participare, ci și de calitatea predării cadrelor didactice, care reprezintă o dimensiune foarte importantă în cazul Finlandei. Există inițiative pentru uh, sprijinirea calității uh, activității pedagogice, uh, iar rezultatele sunt, foarte, sunt de calitate foarte ridicată. În ceea ce privește restructurarea, da, e foarte greu să generalizăm aici dacă vă referiți în cazul acesta la industria auto, această restructurare poate afecta un sector, poate afecta anumite regiuni. Avem uh, mari producători de mașini în anumite orașe, iar acolo uh, șomajul este foarte ridicat. E greu să facem o recomandare generală, fiindcă uh, depinde foarte mult de trăsăturile specifice regionale există soluții um, care sunt uh, făcute pentru o anumită situație. Dacă se poate anticipa ceva, toate bune și frumos, atunci poți începe din timp cu, cu formarea profesională pentru respecializarea acestora, dar acest lucru nu este suficient pentru că dacă nu se creează slujbe suplimentare, atunci nu au la ce să folosească această, uh, aceste competențe noi dacă rata șomajului este foarte mare într-o anumită zonă, atunci e nevoie de crearea de locuri de muncă și abia apoi să formezi, să formezi angajații pentru aceste locuri de muncă. Bineînțeles, mobilitatea este un aspect care intră în discuție, ge mobilitatea geografică, bineînțeles, care este încă foarte scăzută la tot la majoritatea statelor membre. La nivel european, la nivel transfrontalier uh, este scăzută și la nivel național. Bineînțeles, există programe de sporire a mobilității care în aceste cazuri joacă un rol foarte important. Um, este, acestea joacă un rol esențial fiindcă și, și aici trebuie făcut tot ce se poate pentru finanțarea, subvenționarea realocării. E prea târziu să mai facem ceva pentru persoanele deja afectate, dar uh, în general putem, putem preveni astfel de situații prin uh, a oferi o capacitatea persoanelor de a fi foarte mobile pe piața muncii. Cum se securizează carierele care sunt din ce în ce mai uh, nesigure? Nu putem forța, bineînțeles, angajații să se respecializeze uh, ei uh, vor face o formare profesională care le e necesară pentru slujba respectivă, dar mai există și alte tipuri de formare și este important să se recunoască aceste alte tipuri de formare, astfel încât inițiativele care sunt în desfășurare la ora actuală în ceea ce privește furnizarea de măsuri comparabile în ceea ce privește uh, calif- calificările uh, calificările angajaților mai mult decât o diplomă, pur și simplu. Acestea sunt foarte importante pentru standardizarea unor calificări uh, comparabile uh, și certificatele în acest sens reprezintă o modalitate foarte folositoare de a înlesni mobilitatea. Și trebuie recunoscute toate aceste capacități și competențe care nu sunt specifice slujbei într-o anumită firmă. Aici toate acestea trebuie protejate. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aici nu este vorba de securizarea carierelor, carierelor ci dreptul, uh, drepturile angajaților trebuie să mai discutăm acest lucru și vom avea ocazia să o facem prin diverse inițiative. Vă mulțumim foarte mult pentru acest studiu și așteptăm cu interes uh, uh, studiul în formă scrisă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Ne vom întâlni cu doamna Martin Durand, director adjunct al OCDE, pentru ocuparea forței de muncă, pieței, piața muncii și afaceri sociale cu privire la depășirea crizei locurilor de muncă. V-am invitat alături de noi Fiindcă dumneavoastră ne-ați invitat la o conferință pe 1 octombrie la Paris, din păcate nu am putut fi prezenți, dar uh, în uh, cadrul acestui eveniment OCDE organizase o, o um, reflexie privind un uh, document, depășirea crizei locurilor de muncă și noi am considerat că um, ar fi foarte folositor pentru noi să avem uh, o prezentare live a acestei, um, acestei inițiative. O să, o să facem la fel ca pentru, domnul, pentru antevorbit, antevorbitorul dumneavoastră, întrebări și răspunsuri și mai întâi prezentarea. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, mai întâi doresc să mulțumesc uh, Uh, comisiei dumneavoastră pentru, că, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, e vorba de prezentarea acestei inițiative depășirea crizei locurilor de muncă. Astăzi o să vă prezint um, o, activitatea OCDE care a reprezentat punctul de plecare al discuției ministrilor pentru ocupare care s-au întâlnit la Paris la sfârșitul lunii septembrie a acestui an pentru a discuta această Uh, această întrebare, ce trebuie să facem, cum putem să soluționăm această criză uriașă cu care ne confruntăm, uh, nu numai uh, din punct de vedere economic, ci din punct de vedere al locurilor de muncă. Doamna președinte, o să, o să trec în engleză, dacă nu vă deranjează, pentru că prezentarea mea este în engleză. Aș dori să vă prezint uh, două aspecte a activității noastre care au fost uh, publicate în cel mai recent număr al uh, ghidului uh, OCDE. Am analizat impactul asupra pieței muncii, impactul crizei asupra pieței muncii și după aceea o să vă prezint um, politicile sociale și de ocupare ca reacție la criza economică. O să vă fac o trecere în revistă a, a situației noastre și a impactului crizei asupra pieței muncii. Cele mai recente date de la conferința ministerială la sfârșitul lunii septembrie au avut loc noi evoluții și avem noi date. Cele mai recente date ne prezintă um, o imagine combinată. Rata șomajului OCDE a ajuns la o, la o cifră record de 8,6% în septembrie 2009. Uh, limita minimă era de 5,6% într-o perioadă de două, pe o perioadă de 25 de ani dinainte de recesiunea economică, acesta era în 2007, și uh, la ora actuală avem aproape 6 milioane, 5,5 de milioane de șomeri în Uniunea Europeană, o creștere substanțială la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că 22 de milioane de persoane sunt uh, în șomaj în Uniunea Europeană și de două ori mai mult în OCDE. Avem niște vești oarecum bune, pentru că rata creșterii șomajului a, a încetinit în 2009, uh, mai ales în al doilea semestru, astfel încât uh, în, uh, în SUA, în Germania, în, în Franța, situația este așa, dar, dar situația se înrăutățește în Marea Britanie și Irlanda, unde veștile nu sunt deloc bune. Este interesant să vedem cum se desfășoară proiect, um, procesul de ajustare în țările OCDE. În unele țări, cum ar fi Irlanda, Spania, SUA și Marea Britanie, ocuparea uh, are cel mai mult de suferit în urma procesului de ajustare. În alte țări, cum ar fi Franța și Germania, de pildă, ocuparea a fost mai puțin afectată. Și ce s-a întâmplat în ceea ce privește procesul de ajustare a reprezentat uh, o scădere a orelor de uh, muncă, mai ales în Germania și în alte țări europene. În unele țări a scăzut foarte mult uh, participarea, mai ales în ceea ce privește tinerii și unii lucrători adulți și unii lucrători uh, mai în vârstă. Există această situație de descurajare a, a persoanelor de participare pe piața muncii, de a participa pe piața muncii. În ceea ce privește șomajul, vedem că criza economică a afectat unele țări mai devreme și mai mult decât altele. Uh, Spania a avut uh, o creștere semnificativă a ratei șomajului din 2007. O să vă explic această schemă aici. Avem aici nivelul șomajului înainte de criză, este vorba de sfârșitul anului 2007 și punctulețele, cu punctulețe avem, avem rata șomajului din septembrie 2009 și dacă vedeți, ultima bar, cea mai înaltă bară, acolo este Spania, unde avem um, o creștere de 10,5%. Este vorba cu 5 milioane mai mulți șomagi, șomeri, este o creștere foarte mare. Pe de altă parte, la extrema cealaltă, în Olanda, una din țările europene, este a doua țară din stânga, rata șomajului aproape că nu s-a schimbat deloc și este în continuare foarte mică, astfel încât uh, trebuie să ținem cont de uh, acest lucru la nivelul Uniunii Europene și la nivelul OCDE. La, în Germania, rata șomajului nu a fost, nu, nu s-a schimbat aproape deloc uh, pe perioada crizei, este tot sub 8%, astfel încât, iată, situația diferă foarte mult de la o țară la alta. Care sunt, um, cine sunt cei mai afectați de această criză? Bineînțeles, uh, întotdeauna șomajul um, este, uh, afectează diferit sectoarele pieței muncii Uh, suspecții obișnuiți sunt grupurile vulnerabile, tinerii. Șomajul în rândul tinerilor în OCDE a ajuns la 18% în uh, al doilea semestru al 2009, este 36% în Spania, 20% în Spania, Italia și SUA. Iar uh, pierderile de locuri de muncă au afectat mai mult contractele temporare, Uh, să discutăm mai devreme despre contractele, contractele temporare. Țările în care au avut o creștere a ocupării înainte de criză și s-au concentrat mai mult pe contracte temporare, acestea au suferit cele mai multe pierderi de locuri de muncă în timpul crizei. Șomajul în rândul imigranților a crescut și el foarte mult, mai ales în Spania, unde aici rata de șomaj în rândul imigranților este, este de 50%, de, este cu 50% mai mare decât uh, cea a resortisanților țării respective. În ceea ce privește previziunile pentru 2010-2011, ei bine, în ceea ce privește creșterea economică, redresarea economică este la orizont, dar din păcate aceasta va fi prea slabă pentru a a putea duce la o scădere a șomajului. Șomajul va crește, deci, uh, cel puțin în 2010 și uh, abia în 2011 va începe să scadă ușor, fiindcă crearea de, de locuri de muncă uh, uh, este un proces foarte încet. Dar uh, uh rata șomajului s-ar putea să rămână ridicată și în perioada de redresare. Există riscul uh, unui șomaj pe termen lung, uh, avem uh, riscul o situație, riscul unei situații care ne-am confruntat și în anii 80. Ar trebui să evităm, bineînțeles, șomajul pe termen lung, fiindcă acesta Uh, are ca efecte demoralizarea capitalului uman uh, și, uh, bineînțeles, în, în momentul de redresare economică, situația aceasta poate fi foarte negativă. Iată aici un tabel care, o schemă care ne arată că tinerii sunt cei mai expuși și dacă comparăm aici situația în 2007 cu albastru și situația din 2009 la sfârșitul al doilea semestru cu punctulețele, vedem uh, cât de repede a crescut șomajul în rândul tinerilor. Deci uh, aici avem o mare problemă și trebuie să vedem cum o putem soluționa. În uh, această schemă avem riscul șomajului pe termen lung, șomaj, rate ridicate de șomaj. Am uh, auzit că s-a vorbit uh, despre Finlanda foarte mult, dar în acest, această diagramă vedem că recesiunea uh, e, va fi greu de soluționat și, bineînțeles, uh, recesiunea a afectat foarte mulți oameni. Aici vedem cât timp uh, timp a fost necesar după criza din 90 pentru a reveni la nivelul de la jumătatea uh, anilor 80 în, din punct de vedere al șomajului, deci aproape 18 ani. Deci chiar dacă Finlanda a făcut tot ce a trebuit, a, a aplicat măsurile necesare și a restructurat economia aproape în întregime, a, a durat mult timp până șomajul a, avut, a ajuns la uh, nivelul scăzut din anii 80. Iată, deci trebuie să încercăm să, să evităm o astfel de situație acum. Vreau să vă prezint uh, care este situația în linii mari. Când miniștrii s-au întâlnit în septembrie, au, discu- au discutat uh, opțiuni de politici pentru uh, soluționarea acestei uh, situații sumbre. Care sunt provocările pe care le-au discutat? Bineînțeles, provocările pe termen scurt, în primul rând, și chestiunile care au fost ridicate, întrebările care s-au pus au fost. Ar trebui să, se, să existe politici privind cererea de forță de muncă, acesta ar trebui să joace un rol major. Bineînțeles, chiar dacă în acest fel uh, sunt create, sunt menținute sau se salvează locuri de muncă, există foarte multe persoane care își pierd slujbele. În al doilea rând, sistemele de securitate sociale sunt ele potrivite uh, Ajutorul de șomaj sau, um, sau ajutorul social ar trebui să fie oare mărite, majorate? Și o a treia chestiune o reprezintă faptul că în momentul în care cererea de forță de muncă este foarte scăzută, cum rămâne cu, cu centrul politicilor uh, de ocupare la nivel european, e vorba de flexi-securitate, ce înseamnă activarea șomerilor în momentul în care nu există slujbe disponibile? Ar trebui oare să, să revizuim această chestiune și iată acea, a, treia chestiune discutată de miniștri. Apoi uh, au discutat și unele provocări pe termen lung, pentru că sperăm că la un moment dat vom depăși această criză, bineînțeles, și prima o reprezintă uh, modul în care se poate evita uh, o rată ridicată a șomajului uh, în urma unui șomaj pe termen lung, șomaj care persistă, dar în al, în al doilea rând cum, uh, put, cum putem să ne asigurăm că uh, soluțiile pe care le propunem noi nu vor destabiliza pe termen lung uh, oferta pe piața muncii? Este vorba de politici cum ar fi schemele de, de pensionare anticipată. Și cum se poate evita uh, subminarea eficienței de pe piața muncii, pentru că unele slujbe vor fi eliminate de pe piața, de pe piață și Um, angajații vor trebui să se, să fie, să se recalifice. Iată, acestea, iată, dintre chestiunile discutate de, de miniștri. În primul rând, sprijinirea cererii de pe piața muncii. Bineînțeles, a înregistrat un consens aici. Noi am desfășurat uh, o analiză la nivelul OCDE pentru a arăta că la nivel macroeconomic trebuie, bineînțeles, mai întâi trebuie să avem uh, politici adecvate aici. Uh, și principalele măsuri de răspuns, eh, inclusiv pachete fiscale pentru a spori eh, cererea, am eh, considerat că o astfel de măsură ar salva între 3 și 5 milioane de locuri de muncă în 2010. Bineînțeles, nu, acest număr nu reprezintă toate slujbele pierdute, dar oricum. În afară de aceste pachete, foarte multe țări au introdus uh, măsuri bine țintite pentru sprijinirea cererii pe piața muncii. Aici aș dori să vă spun că una dintre principalele măsuri care au fost luate o reprezintă aceea a schemelor de muncă pe termen scurt. Este vorba de uh, șomajul parțial în, uh, în Franța și am, aici am avut un studiu cu, alături de Comisia Europeană pentru a vedea ce au făcut țările membre uh, și 22 de țări OCDE au introdus astfel de măsuri pentru a reduce, pentru a, este vorba de aceste scheme de șomaș parțial. Dacă ne uităm la tabelul de mai devreme, vom vedea că uh, creșterea șomajului a fost sub medie, astfel încât am reușit totuși să păstrăm, să păstrăm niște slujbe uh, Uh, și cred că primul lucru pe care îl dorim când vorbim despre șomaj este să menținem oamenii în piața muncii, în câmpul muncii. Alte măsuri au reprezentat reducerea uh, cotizațiilor la securitatea socială. Acestea au, la asigurarea socială au fost, acestea au fost uh, temporare în Germania, Japonia și Mexic, dar adesea au fost și permanente, cum ar fi în Finlanda, Noua Zeelandă, sau um, au vizat numai niște uh, uh, angajați cu salarii mici, cum ar fi Cehia și Franța, sau uh, alte măsuri, alte măsuri au reprezentat subvențiile pentru locurile de muncă, subvenții directe, sau uh, crearea unor, uh, unor slujbe în, în uh, administrația publică, cum ar fi în SUA sau în Marea Britanie. Aceste măsuri au avut un rol pozitiv în ceea ce privește păstrarea locurilor de muncă. Uh, iar miniștrii au discutat modul în care se pot menține astfel de măsuri, pentru că, bineînțeles, ele sunt costisitoare, uh, ai nevoie de bani din bugetul public și asta în momentul în care uh, finanțele publice sunt foarte vulnerabile și sunt uh, nu, nu sunt bine țintite, ci acoperă o, o sector foarte mare de lucrători, astfel încât ele trebuie regândite la un moment dat. O a doua direcție a discuțiilor este vorba uh, de um, faptul că și dacă ajutăm uh, oamenii să-și mențină slujbele, o să avem o rată șomajului ridicată. Iar în momentul în care uh, Uh, perioadele de alocare a șomajului, a ajutorului de șomaj erau uh, foarte scăzute, atunci era nevoie de măsuri suplimentare pentru ajutorarea acestor persoane. Deci, unele țări au, cum ar fi Canada, Finlanda, Japonia, Portugalia și SUA, au extins aceste perioade de primire a ajutorului de șomaj, dar uh, există și foarte multe persoane care nu mai sunt eligibile pentru ajutorul de șomaj, pentru că, au, pentru că nu mai întrunesc condițiile necesare pentru primirea ajutorului de șomaj. Și în multe țări s-au redus condițiile necesare pentru obținerea ajutorului de șomaj, uh, cum ar fi în Finlanda, Franța, Japonia, Japonia, Franța, Japonia și SUA. Dar ajutorul de șomaj uh, nu reprezintă o singura măsură pentru cei care își pierd locul de muncă. Trebuie să ne uh, asigurăm că există și plase de siguranță în ceea ce privește asigurările sociale, sistemul de siguranță socială și asta ă, pentru a ajuta, pentru a ajuta grupurile cele mai vulnerabile. Ajutorul de șomaj, vă spun încă o dată, nu reprezintă singurul element al acestei plase de siguranță pentru cei care își pierd slujbele. Dacă ne uităm la aceste tabele, vom vedea că um, partea mai uh, închisă la culoare reprezintă ajutorul de șomaj, dar avem și indemnizații pentru locuințe, um, Uh, și alte mm, feluri de indemnizații și ajutoare um, care uh, joacă un rol important în țări cum ar fi Franța, Marea Britanie și așa mai departe. Deci este foarte important să ne asigurăm că aceste plase de siguranță sunt uh, potrivite pentru cei care își pierd locul de muncă și familiile lor. Acum, în ceea ce privește această chestiune a activării, cum îi ajutăm pe cei care își caută loc de muncă să găsească o slujbă? Cred că o chestiune care a fost foarte importantă o reprezenta faptul că și în perioadele de recesiune uh, se creează în continuare locuri de muncă și adesea uităm acest lucru. Vă dau un exemplu uh, dat de la Paul Amploa. Uh, este vorba despre un studiu care arată că 39% din cei care au devenit șomeri în decembrie 2008, este vorba de moment de perioada de avânt a recesiunii, 30% și-au găs- își găsiră deja o, o slujbă câteva luni mai târziu. Deci se întâmplă totuși niște lucruri pozitive și într-o perioadă de recesiune. Este foarte important să uh, menținem uh, să menținem această situație și serviciile publice joacă un rol foarte important aici, fiindcă este mult mai costisitor să reintegrăm Uh, pe câmpul muncii, perioade care au fost în afara, au fost șomere foarte mult timp, este, uh, este mult mai greu să facem acest lucru decât să le menținem activate, să le menținem, să menținem o legătură prin serviciile uh, publice de ocupare, acest, care joacă un rol foarte important. Este foarte important să se folosească toate eforturile făcute în situațiile anterioare, în situația anterioară crizei, când Uh, s-a făcut foarte mult pentru aceste politici de reîntoarcere pe, în câmpul muncii, back to work policies. Dacă uh, persoanele reușesc să, să mențină contactul cu uh, serviciile publice de, pentru ocupare, acest acest lucru este foarte important și s-a discutat foarte mult la nivelul conferinței ministeriale despre nevoia de a readapta aceste servicii de ocupare și poate de a ne îndrepta de la această abordare work first, uh, mai întâi locul de muncă, către o abordare training first approach, deci o abordare de, um, mai, unde mai importantă este formarea profesională pentru a ne adapta competențele la cerințele pieței. Dar aici, bineînțeles, este nevoie de mai multe resurse pentru o politică Uh, de piață activă. Și când ne uităm la finanțarea pentru astfel de politici uh, în țările membre, vedem că acestea au fost uh, foarte restrânse. S-au alocat foarte multe fonduri pentru pachetele fiscale, dar dacă comparăm cheltuielile făcute pentru politici legate de locurile de muncă, vom vedea că acestea sunt foarte limitate. Mai închis la culoare avem cu aceste uh, coloane ne, ne arată uh, care erau uh, politicile, care era situația politicilor înainte de criză și punctul ne arată situația în timpul crizei economice, deci vedem că nu s-a făcut foarte mult și ar trebui să se facă mai mult pentru aceste politici ceea, privind piața activă. Câteva cuvinte despre tineri acum, fiindcă v-am spus că tinerii uh, sunt foarte afectați de această criză și miniștrii au discutat uh, îndelung situația tinerilor, fiindcă considerau, bineînțeles, că există riscul creierii unei generații pierdute. Am uh, văzut uh, că um, tinerii sunt de două ori mai sensibili la ciclul de afaceri decât angajații mai în vârstă. Am discutat situația în Spania, dar lucrurile stau la fel în în um, alte țări. Există și um, riscul ca persoanele care intră pe piața muncii într-o perioadă de recesiune și care se găsesc, uh, care intră apoi în șomaj imediat, acest uh, uh, lucru lasă o urmă foarte puternică asupra carierei lor. S-a analizat foarte mult această situație la OCDE în ceea ce privește unor, în ceea ce privește une acțiuni foarte clare care să vizeze tineretul, iar eforturile trebuie sporite pentru ca tinerii să nu intre pe câmpul muncii fără uh, calificări necesare, dar uh, și pentru acei tineri care și-au terminat studiile, ei ar trebui să aibă acces la toate politicile active de piață, chiar dacă nu uh, întrunesc condițiile pentru uh, ajutorul de șomaj. Și uh, Uh, aici trebuie să avem uh, măsuri pe termen lung pentru ca tinerii să beneficieze de uh, competențe necesare, asta pentru cei care, de pildă, au, și-au terminat studiile fără a avea calificările necesare. În ultimul rând, așa cum am spus, trebuie să reconciliem aceste provocări pe termen scurt cu cele pe termen lung. Bineînțeles, este foarte important aici să ne asigurăm că aceste două tipuri de politici sunt consecvente una față de cealaltă. În primul rând, așa cum am spus, este foarte important să uh, menținem uh, um, regimul de activare obligatorie pentru a evita o, o situație de șomaj pe termen lung și in, de neactivitate pe termen lung, ar trebui să uh, există, să nu se folosesc atât de mult aceste sisteme de pensionare anticipată, așa cum mai s-a întâmplat în alte situații de recesiune economică, ar trebui să, um, să nu se folosească atât de mult programele de introducere a persoanelor în scheme de uh, ajutor pentru dizabilități, pentru că odată ce astfel de persoane sunt introduse în aceste sisteme, este greu să le mai reactivăm pe piața muncii, astfel încât ar fi foarte important ca uh, guvernele să mențină această, să mențină o uh, o, cală, o cale de acțiune coerentă dacă această criză se va prelungi. Pentru că dați-mi voie să vă reamintesc că provocările pe termen lung ale unei populații în continuă îmbătrânire eh, nu au dispărut și vă arăt aici eh, modul în care avem rata de dependență a persoanelor îmbătrânite în eh, anii 2030-2050 ne vom confrunta din nou cu această, această situație pentru că persoanele active din câmpul muncii vor trebui să susțină un număr impresionant de, de vârstnici care au ieșit din, uh, din câmpul muncii. Conchid spunându-vă că um, guvernele au intervenit pentru a întâmpina această criză a locurilor de muncă și au încercat să o împiedice să devină o criză socială. Uh, Chiar uh, și, în, uh, și cu redresarea la orizont, uh, guvernul nu trebuie să precupețească efortul în ceea ce privește depășirea crizei locurilor de muncă și trebuie oferite mai multe resurse pentru combaterea șomajului. În egală măsură, guvernele trebuie să soluționeze criza locurilor de muncă într-un mod în care incluziunea pe piața muncii să nu fie perturbată pe termen lung. Iată Uh, acestea sunt rezultatele conferinței ministeriale ale OCDE. Noi vom uh, monitoriza situația alături de comisie uh, foarte amănunțit. Avem un chestionar comun. În egală măsură colaborăm cu Organizația Interna- Internațională a Muncii și cu și, cu, și vom avea um, în primăvara lui 2010 o conferință ministerială um, găzduită de americani care se va concentra asupra chestiunii de reintegrare pe piața muncii este vorba de, și de șomajul pe termen lung, dar se va aborda și chestiunea tineretului, bineînțeles, și politicile de calificare și de formare pentru a promova o trecere către o economie nepoluantă în, cadră, în cadrul strategiei New Skills for New Jobs. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Cred că era foarte important ca colegii noștri să aibă o astfel de ocazie să vadă acest studiu, pentru că și pe noi ne preocupă acest lucru în Europeană și în special în comisia noastră suntem foarte angajați și mobilizați pe acte legislative absolut uh, tehnice, dar aici avem un, uh, un program de ansamblu. Avem o vedere de ansamblu, o provocare pentru Uniunea Europeană în ansamblul ei și să vedem cum putem să facem ca aceste temeri să se traducă în uh, politici, strategii pe termen lung trebuie să știm care ne sunt prioritățile în momentul în care vom vorbi despre strategia pe, pentru 2020 sau revizuirea perspectivelor financiare. Am aici o listă lungă de doritori care doresc să vorbească, care sunt interesați de subiect. Doamna Elizabeth Morin și apoi următoarea persoană. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că acest studiu care a fost prezentat de reprezentanta OCDE este foarte interesant pentru noi, cei care uh, ne interesăm de evoluția ocupării și problemelor sociale în Uniunea Europeană. Deci, în primul rând, vă mulțumim că ne-ați adus acest studiu, aceste cifre și date statistice. Uh, un studiu comparativ foarte serios între diferitele state membre, dar avem și comparații cu alte regiuni ale lumii. E foarte important acest lucru pentru că nu avem deseori ocazia să avem uh, parte de o astfel de prezentare atât de documentată, atât de aprofundată. Aș avea trei observații care au fost uh, suscitate de prezentarea dumneavoastră pentru ca să putem eventual să aducem la o serie de concluzii mai apoi. În primul rând, ați vorbit despre fragilitatea, mare fragilitate a tinerilor în această perioadă de criză care trebuie să se confrunte cu intrarea pe piața muncii, o intrare dificilă. Prima întrebare. Ați reușit oare să identificați care este efectul acelor locuri de muncă trambulină sau uh, de tranziție care să nu fie numai un simplu stagiu, ci un fel de loc de muncă care să le permită apoi adevărata intrare pe piața muncii, un fel de trambulină, cum spuneam. Este oare o strategie pe termen scurt, mediu sau lung o astfel de metodă? Iată, în ceea ce privește tinerii, în ceea ce uh, privește o altă problemă care ne preocupă de multă vreme. E vorba de acei tineri care ies de pe băncile școlii fără niciun fel de calificări, calificări care nu au cum să intre pe piața muncii și intră în această spirală infernală a șomajului. Marea problemă a acestor tineri necalificați este următoare. Uh, ei trebuie cumva să fie cuprinși într-un, într nou sistem de învățământ uh, care să le permită acest lucru. De fiecare dată însă trebuie măsuri țintite, individuale, care să îi scoată pe acești tineri din, cum spuneam, acest cer vicios al excluziunii sociale. Și în sfârșit, constat că nu suntem așa de uh, talentați când vine vorba de această țintire de care vorbeam. Uh, cum puteți să rezolvăm, să rezolvați aceste probleme eventual? Ce soluții aveți? Apoi, ați vorbit despre muncă. Ați vorbit despre menținerea locului de muncă, găsirea unui loc de muncă și reintegrarea unui loc de muncă sau întoarcerea pe piața muncii. Este clar că după ce s-a pierdut un loc de muncă, regăsirea unui loc de muncă este dificilă și aici un impact deosebit o au politicile sociale, special cele care țintesc persoanele cele mai defavorizate. Am văzut foarte bine că în bugetul, stat, în bugetul uh, uh, statelor, în perioada de criză, acesta este deosebit de afectat. Și cum pot fi împăcate uh, aceste politici foarte generoase și constrângerile bugetare și, în sfârșit, doamnă președinte, nu vreau să mă lungesc prea mult, dacă îmi permiteți, aș spune că în perioada de criză sunt persoane care au un loc de muncă, care doresc și trebuie să și-l, să și-l mențină. Sunt alții care doresc să reintre pe piața muncii, dar sunt și persoane care au situații mai uh, uh, specifice, persoane care uh, suferă de anumite boli pe termen lung și care sunt foarte fragilizate în perioada de criză. Mulțumesc! Apoi încă cinci întrebări. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-a părut o prezentare foarte interesantă și foarte completă, pentru că, bineînțeles, am avut o serie de. o prezentare foarte interesantă, dar ce se va întâmpla pe termen lung? În timp de criză se pot lua o serie de măsuri pe termen scurt pentru a ușura situația, însă pe termen lung. Cred că societatea uh, va suferi de un impact mult mai substanțial la acestor politici. E vorba de concedieri, între altele. Trebuie să ne mobilizăm pentru ca să facem tot ce este posibil pentru a contracara această situație de, de, de concedieri masive. Uh, iar cei care uh, ies de pe piața muncii în mod temporar trebuie să poată să regăsească la întoarcerea pe piața muncii condiții uh, optime, femeile, persoanele cu dizabilități, persoanele mai vârstnice. E clar că într-o criză um, într-o perioadă de criză s-ar putea să existe măsuri, cum ar fi cele care vizează persoanele vestnice, care sunt contraproductive pe termen lung. Anumite realități sunt ascunse tocmai în perioadă de criză. Știu că a existat o, o situație în Suedia unde se închide o fabrică Volvo, s-au cerut ajutoare dar acolo a, am avut a, și alte situații legate de a, cantină ca și servicii de curățenie în această fabrică. Iarăși, alte locuri de muncă anexe, conexe, în special exercitate de către femei. Deci sunt efecte, există un acest șomaj ascuns, care dincolo de disponibilizări poate să apară și uh, să nu uităm și diferența între femei și bărbați în timp de criză și în ceea ce privește atitudinea față de șomaj uh, și când uh, se relansează activitatea economică, mai ales bărbații găsesc de muncă pentru că sunt percepuți ca capi de familie. Iar când vine vorba de concedieri, concedieri tot femeile au de suferit, că ele sunt primele care sunt concediate, disponibilizate și apoi mai este și limita de vârstă. Foarte multe firme refuză să angajeze persoane de mai mult de 45 de ani. Deci, persoane care acum este pe piața muncii eh, s-ar putea eh, să nu poată să mai intre eh, nici în următorii 15-20 de ani. Deci măsuri luate acum pot să ne afecteze pe termen lung. Așa că o politică de, de ocupare trebuie să aibă acest element de luptă împotriva discriminării și promovarea unei forțe de muncă mai diverse, mai echilibrate pe viitor. Mulțumesc! Deci nu era o întrebare, ci un comentariu al unui comentariu despre un comentariu. Doamnă Durand, puteți să reacționați și apoi voi da cuvântul și în continuare. Mulțumesc, doamnă președinte! Sper că voi putea da un răspuns, cel puțin un răspuns parțial. În ceea ce privește tinerii, prima întrebare era următoarea. Oare um, locurile de muncă temporară, contractele pe termen determinat uh, sau, stagi, sau stagiile pot să fie un fel de trambulină, o, o posibilitate pentru a acceda la locuri de muncă adevărate? Depinde de țări uh, sunt țări în care orice fel de loc de muncă, orice post, orice slujbă se transformă sau se consideră că se poate transforma apoi în contract pe termen nedeterminat și uh, care satisface persoana care caută un loc de muncă pentru că e vorba de un parcurs profesional absolut clar. În alte țări, deci nu în cele scandinave pe care l-am evocat, în alte țări, în Franța, de exemplu, dar și în Italia sau în Spania, există o ambiguitate structurală pe piața muncii. Tinerii care intră pe piața muncii ă, sunt obligați să intre cu contracte determinate, temporare, ca și în Italia sau în Spania. Și deci ei intră într-un lanț de ă, contracte determinate, șomaj, ă, alte tipuri de contracte parțiale sau vulnerabile și așa mai departe. Uh, știu că a discutat mai devreme cu domnul Bonan despre această ambiguitate, această dualitate a pieței muncii, uh, pentru că protecția este inegală. Protejăm mult mai mult pe cei care uh, sunt deja pe piața muncii, care au un loc de muncă și mult mai puțin pe cei care se bat să intre pe piața muncii sau au o poziție periferică. Am făcut un studiu în acest sens la OCDE um, asupra 20 de țări, inclusiv studiul ca, uh, cazul Franței, care, pe care îl cunosc bine. S-a făcut un studiu și s-a arătat că din, uh, pentru cei care au, cei care au contract uh, temporar, uh, foarte puțini în Franța vor obține în anul următor un contract uh, uh pe termen nedeterminat. Uh, Același lucru s-a întâmplat și în alte țări, cum ar fi Regatul Unit. Dar în alte țări, aceste joburi uh, care intervin după facultate sau după studii, care sunt poate mai puțin uh, uh, stabile, intră totuși într-un parcurs care le permite apoi să aibă un loc de muncă absolut stabil. Însă, ce este clar este că, de exemplu, ucenicia pentru tinerii cu puține uh, calificări și care au dificultăți reale în a intra pe piața muncii, uh, tineri care nici nu prea au dorința de a se califica prea tare, e bine, pentru acești tineri, ucenicia este un răspuns sau formarea numită în alternanță, adică și muncă și școală. Deci există soluții. Al doilea element evocat aici. Ați întrebat care sunt acele țări care au reușit să-i ajute pe tineri să se integreze, având în vedere că ne trebuie măsuri individuale, țintite. O să dau exemple din două țări europene. În primul rând, Danemarca. S-au luat măsuri acolo pentru a ușura această tranziție și într-un mod destul de individualizat, poate nu în totalitate. În orice caz, guvernul danez a luat uh, o serie de inițiative pentru uh, 15, 17, 18, 20 și 23. Acestea sunt grupe de vârste. Știți că în Danemarca până la 30 de ani, uh, deci un tânăr este considerat tânăr până la 30 de ani. Deci sunt trei categorii de vârstă. Între 15 și 17 ani, toți elevii care sunt la colegiu sau la liceu trebuie să pregătească un plan de orientare profesională împreună cu școala, cu părinții și cu um, consilierii de orientare profesională acest plan de carieră sau de orientare trebuie să conțină obiective. Ce vor tinerii? Să continue studiile, să intre în ucenicie, vor să plece în străinătate, să facă voluntariat internațional și așa mai departe. Dacă acești tineri nu urmează planul de acțiune pe care și l-au propus, părinții riscă să nu mai primească ajutoarele, alocațiile familiale respective. Între 18 și 20 de ani există o altă serie de acțiuni pentru tinerii care sunt eligibili pentru anumite tipuri de alocații sau care pot să ia șomajul, uh, ei vor putea să aibă aceste eh, beneficii după ce se înscriu la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Uh, și dacă nu reușesc să intre pe piața muncii, ori li se propune ori să se întoarcă la școală sau o formare în alternanță, muncă și școală deci studii lateral, laseral, pardon. Și tocmai pentru a evita șomajul pe termen lung se poate propune o subvenție pentru firmele care doresc să îi angajeze pe acești tineri pentru e vorba de acei tineri care au primit șomaj mai mult de un an de zile. Mai mult decât atât, li se oferă de cursuri de calificare, de recalificare, inclusiv cursuri de alfabetizare, uh, de calcul matematic și așa mai departe. Uh, deci sunt măsuri destul de bine țintite în Danemarca și în uh, Regatul Unit, UK Youth Guarantee, un program recent implementat acolo pentru toți tinerii de mai puțin de 25 de ani și care au fost uh, la șomaj mai mult de un an, uh, e bine, aceștia primesc o ofertă de formare, calificare, uh, o subvenție, o alocație sau o propunere de a se implica într-un proiect asociativ, într-o asociație locală. Deci e vorba de a-i urmări cât mai atent pe acești tineri și a ținti măsurile. Ați vorbit despre categoriile fragile, ați vorbit despre femei, de exemplu. E vorba de persoane absolut vulnerabile, cu atât mai mult în timp de criză. Ca să comentez și eu, aș spune că putem, trebuie să ne ocupăm încă și mai mult de acest tip de categorii decât Uh, în timp de criză decât în, în, în general și să evităm capcanele din recesiunile economice precedente, pentru că cel mai simplu era să nu ne mai ocupăm de aceste categorii, să nici să nu ne pese dacă intră sau nu pe piața muncii. Însă, în perspectivă, gândindu-ne la nevoia de mână de, de mână de lucru pe termen lung, e mai bine să luăm în calcul aceste categorii. Întrebarea este dacă țările au făcut ceva în acest sens? Nu pentru că e, suntem în situație de urgență, avem anumite priorități și când ne uităm cât de multă lume se înscrie la șomaj, astăzi este clar că categoriile vulnerabile nu prea sunt prioritare. În sfârșit, aș mai face un comentariu legat de întrebarea adresată de reprezentanta Regatului Unit. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este adevărat că OCDE-ul s-a aplicat foarte mult încă înainte de criză um, asupra subiectului um, îmbătrânirii populației. Nevoia de a mobiliza cât mai mult potențial pentru piața muncii. E vorba de persoane vârstnice, imigranți, persoane cu dizabilități. Toți aceștia trebuie să fie cât mai bine protejați și să fie cât mai bine activați pe piața muncii ceea ce privește persoanele cu dezabilități, noi am promovat uh, o serie de reforme care să uh, încurajeze persoanele care au capacitatea de a lucra să o facă trebuie să se facă o analiză legată de capacitate și incapacitate, să se dezvolte strategii inclusiv uh, la rândul funcționarilor publici pentru a promova ocuparea acestor persoane. În ceea ce privește Mm, vârstnicii și femeile. Este clar că în timp de criză nu acestea sunt categoriile cele mai afectate, deoarece s-au luat măsuri pe termen scurt și foarte scurt în anumite țări. Uh, aceste măsuri au uh, afectat în mod favorabil toate persoanele în industria auto, uh, inclusiv um, lucrătorii mai vârstnici, beneficiază de aceste măsuri, inclusiv șomaj parțial. Pentru că în criză au fost afectate mai ales sectoarele în care activează mai mulți bărbați. Deci nu femeile au suferit cel mai mult și nici vârstnicii nu au suferit mai mult dar pe termen mai lung situația acestor categorii, femei și vârstnici, ei bine, situația este diferită, pentru că uh, aici avem și politice familiale um, care includ îngrijirea copilului, între altele, um, concediu de maternitate și așa mai departe. Deci, iată o serie de elemente care trebuie să se combine cu uh, polițiile de ocupare. S-au făcut multe deja în ceea ce privește promovarea femeilor în acest context. Mulțumesc domnul Coferati și apoi domnul Thomas Mann. Grazie, președinte. Le cose molto interessanti che sono state elaborate. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat o prezentare foarte interesantă. Cred însă că a reșit din această prezentare un optimism cam prea mult, prea accentuat. Am însă senzația că alte lucruri sunt mai importante, de pildă ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni nu reprezintă chiar uh, Uh, chestiuni așa de care să fie văzute într-o lumină roză, chiar uh, dacă ea provine din partea unui reprezentant al uh, OCDE. Motivele care au fost invocate aici și care stau la baza crizei economice și efectele acestei crize economice sunt în strânsă legătură cu măsurile care se iau pentru uh, reglementarea sistemului financiar, astfel încât fundamentul situațiilor econo- situației economice să se îmbunătățească pe termen mediu și pe termen lung. Există uh, astfel încât să poată să existe unele efecte pozitive. Pesimiștii afirmă chiar că există deja un început al creșterii economice și care ar trebui să și că va dura acest început al creșterii economice. Suntem întotdeauna, trebuie să înțelegeți, foarte suntem curioși și punem multe întrebări pe care le adresăm oamenilor de știință, dar în orice caz eh, trebuie să înțelegem că această criză este altfel în comparație cu cele care au mai confruntat eh, omenirea. În legătură cu ceea ce s-a afirmat aici, și anume că piața muncii ar trebui revigorată prin stimularea cererii, E bine, acest lucru se reflectă și în statistici. De pildă în Italia am auzit că șomajul a ajuns la niște cote care nu au mai existat în această țară uh, de o foarte mare perioadă de timp, de la sfârșitul anilor 90, de pildă, cifra șomajului nu s-a mai situat la cote atât de înaltă în această țară. Și un subiect care mă interesează în mod deosebit și în care aș fi vrut să ascult părerea dumneavoastră. Ă, aceste cifre au fost cumva atenuate tocmai pentru că s-au luat măsuri de protecție din partea statelor. Sunt forme de protecție socială, sigur, statele au măsuri diferite în acest domeniu, dar sub aspect statistic vedem că, de fapt, fenomenul șomajului nici măcar nu se reflectă aici. Un om tânăr uh, nu este, de fapt, protejat din punct de vedere statistic, un tânăr nu este reflectat în interiorul aceste, acestor statistici. Și în perioada de criză, niciun stat nu poate să ofere măsuri de protecție pe o perioadă foarte îndelungată. Așadar, în anul 2010 s-ar putea să ajungem la o situație înrăutățită a șomajului, ceea ce înseamnă că măsurile de protecție sunt mai slabe. Deci avem uh, o situație diferențiată. Pe de o parte durata perioadei de protecție și pe de altă parte o revigorare a pieței de, uh, uh, pieței de muncă. Este o problemă crucială în fața căreia se află în momentul de față toate statele europene. Și sigur situația este mult mai, complic, mai complexă decât cum am prezentat-o aici și anume cei care se vor bucura de efectele pozitive ale măsurilor de protecție nu sunt neapărat toți aceia care au fost nevoiți să uh, intre în șomaj la un moment dat. Ministrii, credeți că ar fi trebuit să se preocupe și de acest uh, subiect? În momentul de față avem foarte mulți care se bucură de protecție socială, dar la un moment dat acest ajutor se termină și atunci ne gândim că există prognoze care arată că de fapt ei își vor reveni într-un, perio- într-un, într-un timp foarte uh, îndepărtat. Mulțumesc! Uh, mai avem uh, trei uh, cereri de intervenție. Și uh, domnul, acum are cuvântul domnul Tosman. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem un proverb în Germania care spune că cel care ia ultimul cuvântul uh, va fi mușcat de câini, deci vreau să mă exprim foarte, foarte succint. Avem o comisie specială care se ocupă de criza socială, economică, finanță socială. Și acolo se va elabora un, un raport la care ne vom aduce și noi contribuția. Întrebarea mea. Șomajul parțial. Știți, eu sunt german și avem o economie destul de robustă, întreprinderile mici și mijlocii au rezistat foarte bine. Pe de o parte, există uh, aspectul fiscal, pe de altă parte sunt uh, tinerii care sunt uh, protejați prin măsurile pe care le-am luat în Germania. Avem mai mult optimism noi în Germania, chiar mai mult optimism decât ante uh, vorbitorul meu. Avem elemente de creștere, iată există măsuri de promovare, de sprijin a celor care sunt în șomaj parțial. Deci acesta este un model pentru așa numitele practici bune Ați vorbit despre asta și vreau să spun dacă mai vreți să adăugați. Pe de altă parte, dacă vrem să sprijinim căutarea de locuri de muncă și găsirea acestora, avem nevoie de programe de training, avem nevoie de instituții regionale care identifică foarte repede situația de pe uh, piețele de morcă. Deci, o apropiere de regiuni aș uh, sublinia aici. Și ultima chestiune pe care vreau să o menționez, tinerii Eh, tinerilor, îi se spune, iată, v-ați născut într-un moment prost. Deci, trebuie constat că locurile eh, în care locurile de pregătire, de formare care sunt la dispoziția tinerilor, de fapt nu sunt ocupate în măsura eh, necesară, pentru că nu oferim calificațiile, calificările necesare. Este aceasta o măsură de protecție? Euh, Monsieur Constantinos Poupakis, puis Madame Domnul Poupakis, doamna Tura, după aceea. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, ήταν πολύ αναλυτική. Θα ήθελα απλά να... Mulțumesc. Aș dori să spun următoarele. Am vorbit despre măsuri economice la nivel național, dar uh, între statele membre există diferențe mari în ceea ce privește cifrele macroeconomice și în ceea ce privește anumite trăsături concrete pe care le capătă criza în diversele state membre. În multe state OCDE nu există o coeziune adevărată între investiții și fenomenul șomajului. De aceea, se mai, de asemenea, s-a constatat că investițiile publice și între investițiile publice și combaterea fenomenului de șomaj există o legătură foarte strânsă. Sigur, nu este vorba de uh, uh, produsul social brut, ci uh, de cel care uh, este consumat tocmai pentru a se aplica măsuri de uh, promovare. Aceste măsuri ar trebui să fie și diferențiate în funcție de țară Ați mai spus că trebuie să apelăm la o politică activă pe, politica, pe piața mărcii, tocmai pentru ă, a putea să avem măsurile. Cum putem să facem asta concret? Mulțumesc, doamna Emilie Tyrnin. Øh, jeg vil starte med lige at kommentere helt kort på det, du sagde om Danmark. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun câteva cuvinte privind observațiile dumneavoastră privitoare la Danemarca. Vă rog să analizați consecințele propunerii guvernului danez, pentru că nu cred că cea mai bună soluție este să-i uh, pedepsim uh, pe um, părinții uh, defavorizați social căror copii au abandonat școala. Mă bucur că ați ridicat chestiunea șomajului în rândul tinerilor, pentru că aceasta este o problemă gravă. Și vreau uh, să vă întreb un lucru. Ați spus că uh, tinerii uh, sunt um, uh, tinerii sunt angajați pe contracte temporare, dar nu este aceasta o situație generală Poate că de, din cauza aceasta sunt uh, și atât de grav afectați de criză, pentru că toți sunt pe contracte temporare. Iată de ce sunt primii care uh, intră pe piața muncii, dar și primii care ies. Dar cred că uh, faptul că sunt tineri și au contracte temporare îi face un grup foarte vulnerabil. Bun, ce putem face? Cum putem crea mai multe grupuri de mai multe locuri de muncă? Uh, e bine să ne concentrăm asupra persoanelor cu studii superioare și așa mai departe, dar uh, mai rămâne și dimensiunea cererii. Foarte puține țări europene au uh, reușit să creeze locuri de muncă în această perioadă de, perioadă de criză. Finanțarea publică se folosește, dar oare se folosește cum trebuie? Poate că eu sunt uh, mai kenziană, ca să spun așa, uh, în ceea ce privește această chestiune, dar uh, ce e, povești de succes avem în această perioadă de criză în ceea ce privește crearea de locuri de muncă? În ceea ce privește uh, politicile forței de muncă active, da, uh, toate bune și frumoase, dar uh, s-ar putea ca uh, mobilitatea să, să submineze Uh, competențele și posibilitățile persoanei. Eu um, cred că trebuie să ne concentrăm asupra acestei politici care să aducă într-adevăr un ajutor persoanelor și nu invers. Mulțumesc foarte mult. Uh, doamnă Durand, aveți șapte minute la dispoziție pentru a răspunde la aceste întrebări. Sunt sigură că veți face față. O să încerc. În primul rând, în ceea ce privește faptul că dau dovadă de prea mult optimism. Dacă considerați că a fost vorba de un optimism accentuat, poate că este vorba despre felul meu de a fi, poate că sunt eu prea zâmbărață, dar o, vreau să vă spun că OCDE-ul nu este deloc optimist în ceea ce privește viitorul, ci din potrivă noi considerăm că redresarea va fi foarte slabă rata ridicată a șomajului uh, nu va dispărea prea curând și încă nu am depășit această situație de criză. Rata de creștere va fi și ea foarte slabă și așa cum am spus deja, în nenumărate rânduri există riscul șomajului pe termen lung și, așa cum a spus și noastră, pe bună dreptate, se mai pune și problema uh, faptului că redresarea nu este durabilă fiindcă economiile supraviețuiesc acum datorită pis, uh, pachetelor fiscale și ale stimulentelor uh, monetare. Dar ce se întâmplă în momentul în care aceste măsuri vor dispărea? În momentul în care se va întâmpla acest lucru, ne întrebăm ce se va întâmpla. Iată, aceste chestiuni au fost discutate um, îndelung um, în uh, cadrul uh, documentului eliberat de OCDE pe 9 octombrie. S-a discutat uh, și care va fi situația pe piața muncii, mai ales în ceea ce privește redresarea fără locuri de muncă, pentru că în momentul în care va, apărea creșterea, va reapărea creșterea economică, s-ar putea ca pentru o perioadă lungă de timp aceasta să nu ducă la o sporire a locurilor de muncă, astfel încât Uh, vreau să vă spun că optimismul accentuat de care m-ați acuzat, uh, să știți că nu este o realitate. Eu sunt mult mai moderată. Bineînțeles, mediul macroeconomic, uh, situația mondială și modul în care economiile noastre la nivel european se plasează în ceea ce privește locurile de muncă depind foarte mult de ce se va întâmpla ca soluționare a sistemului financiar dacă se vor acorda credite din nou IMM-urilor, care sunt cele mai mari generatoare de locuri de muncă și așa mai departe. Eu nu m-am referit la toate aceste aspecte, fiindcă m-ați rugat să vorbesc despre uh, măsurile ce vizează piața muncii, dar nu putem vorbi despre piața muncii fără să prezentăm uh, situația într-un context mai larg. Sunt de acord cu dumneavoastră. Iată, din acest motiv am spus că vom, ne vom ocupa foarte mult uh, de chestiunea um, acest, uh, acestei reintegre pe piața muncii, uh, riscul șomajului pe termen lung și vom oferi asistență guvernelor pentru a soluționa aceste probleme. Această criză este diferită de cele anterioare, astfel că situația devine cu atât mai anevoioasă și, bineînțeles, oricât am fi tras învățăminte din crizele trecute, s-ar putea să nu ne servească prea mult, să nu ne, să nu ne întemeiem toate recomandările pe experiența din alte crize economice, fiindcă aceasta este foarte diferită de celelalte. Astfel ajung uh, la întrebarea adresată de deputatul din Germania. Într-adevăr, aceste măsuri uh, care au fost um, aplicate vor trebui eliminate. Știți, ca un bolnav care ia medicamente și care începe să se vindece, întrebarea este când când oprim uh, acest tratament medicamentos, pentru că nu poate să se continue la nesfârșit. În Germania, cu uh, noua prelungire care s-a fost anunțată, aceste măsuri vor mai dura încă trei ani. Se pot numi acestea măsuri pe termen scurt? Eu nu prea cred. Iată, asta pentru că uh, e o decizie foarte dificilă. Când întrerupem aceste uh, măsuri fără să riscăm o agravare a situației? Fiindcă, revenind la ce am spus, uh, previziunile economice ne arată că această criză va avea un efect permanent pe creșt- în ceea ce privește creșterea producției, astfel încât noi aici am înregistrat o scădere, dar um, va exista, bineînțeles, o redresare, dar o redresare foarte înceată uh, care poate nici nu va atinge nivelurile de la care am plecat. În ceea ce privește tinerii, la fel și aici lucrurile stau la fel. Cred că trebuie să, ca în această situație, noi uh, Trebuie să fim mai proactivi, ca să zic așa, adică măsurile de ajutorare a tinerilor sper că um, îi vor uh, ajuta și pe termen lung. Iar noi trebuie să ne concentrăm nu asupra creierii de locuri de muncă în sectorul public, așa cum a fost întrebată de uh, un interlocutor, ci trebuie să uh, trebuie mai întâi uh, ca tinerii să își uh, finalizeze studiile, să aibă o diplomă. Dacă dorim să investim într-un, uh, într-un anume grup de persoane, bineînțeles, tinerii sunt cea mai bună investiție și provocarea între măsurile pe termen uh, și uh, diferența între măsuri uh, pe termen lung și pe termen scurt este mai semnificativă pentru tineri, fiindcă aici, bineînțeles, sunt necesare unele măsuri pe termen scurt, dar cele mai importante sunt cele pe termen lung. În ceea ce privește uh, comentariul uh, din partea reprezentantului Greciei, bineînțeles, într-o situație de constrângeri bugetare, într-o situație în care deficitul public și datoria publică a crescut uh, uh, foarte mult, este foarte important ca fiecare bănuț investit să fie uh, folosit în mod eficient. Și bineînțeles, este o situație nefericită dacă investiția, investiția publică nu duce la sporirea ocupării forței de muncă în, Gre- în Grecia și ar trebui să se facă lucrurile în mod mai eficient dacă, în momentul în care v-am spus că uh, ar trebui ca acești bani să fie folosite uh, ceea ce este politicile de mm, forță de muncă activă, asta însemna că nu trebuie să mm, uh, facem acest lucru doar ca să dezvarăm uh, puțin uh, statisticile de povara șomerilor, ci trebuie folosite aceste măsuri într-un mod eficient. Danemarca, să știți că mm, cheltuiește cel mai mult pentru astfel de politici și dacă aș fi contribuabil danez, aș vrea să știu cât de eficient se folosesc acești bani. Și cred că aceasta este o întrebare foarte întemeiată din partea alegătorilor, bineînțeles, fiindcă ei vor să se asigure că deputații pe care i-au ales în Parlamentul European sunt eficienți. Vreau să, nu vreau să fac aici publicitate pentru OCD, dar, mă rog, până la urmă fac acest lucru. Vreau să vă spun că noi avem foarte multe studii de țară privind aceste politici la nivelul uh, organizației noastre pe care le puteți găsi pe site-ul nostru și puteți uh, uh, face comparații de eficiență și ineficiență. Iată de ce în această situație de criză s-a, pus atâta accent pe formare profesională, pentru că nu avem locuri de muncă, dar haideți să-i, să-i formăm. Um, s, bun, este folositor, dar haideți să aibă și o finalitate, astfel încât trebuie să ne asigurăm că, că toate aceste fonduri sunt folosite cum trebuie. Doamna președinte, mulțumim foarte mult, să nu faceți probleme, puteți să faceți publicitate OCDE-ului, pentru că, iată, de asta suntem aici, să vorbim despre această organizație și uh, colegii noștri, sigur, se bucură de intervenția dumneavoastră. Uh, vreau să